țară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

So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu der... dragi colegi, vă urez bun venit la reuniunea Comisiei ENVI. Eh, eh, Ieri a fost eh, zi liberă în Belgia, de aceea începem lucrările noastre doar acum, marți. Și acum încep privește punctul 1, adoptarea ordinii de zi. mâine între de la 11 până la 11 jumate va fi aici domnul comisar Dimas, iar punctul 6, vă mai spun că a fost retras de pe ordinea de zi, eh, regulamentul pentru cosmetice. Eh, se va discuta la o dată care va fi stabilită ulterior. Eh, aș dori să știu dacă sunteți de acord cu ordinea de zi astfel modificată. Se pare că da. Cât privește interpretarea, avem toate limbile, în afară de lituaniană, estoniană și malteză. De asemenea, reuniunea noastră este transmisă aici. Este o echipă de la televiziunea flamandă care însuțește pe colegii Van Brun și Van de Lange. Cred că nimeni nu are nimic de obiectat, mai ales că oricum reuniunea noastră se transmite pe net deci toată lumea, sigur că o urmărește cu atenție. Bun, acum trec la punctul numărul 2. Vreau să mă refer doar la uh, summitul de la Bruxelles de săptămâna trecută, care s-a ocupat nu doar de tratatul de Lisabona, ci și de lupta împotriva încălzirii climatice și noi credem că e bine, e un rezultat bun faptul că cele 27 de state membre uh, în continuare susțin pachetul climă cu opțiunea de a ajunge la o reducere de 30% până în 2020 dacă celelalte state industrializate fac și ele eforturi de aceeași anvergură. Cred că e un lucru bun, asta înainte de Copenhaga și apoi în ce privește finanțarea, uh, un pachet global de 200 de miliarde uh, de euro, sumă care a fost menționată la Consiliul European, Uh, a fost acceptată această sumă pentru 2020 și sigur că mai rămân probleme tehnice, mai rămâne și situația cu, cu polemicile în ce privește bugetul și sigur că până la Copenhaga încă mai trebuie făcute eforturi pentru a netezi aceste asperități mai există un punct pe care îl vom discuta joi. Uh, delegația noastră care se va deplasa la Washington și se va întâlni cu colegii noștri membri ai Congresului American. Ca, după cum am mai făcut și în trecut, Uniunea Europeană va juca din nou un rol de pionier, sunt sigur, și își va asuma anumite angajamente. Uh, concrete în uh, vederea summitului de la Copenhaga. Dar uh, despre această delegație, după cum spuneam, vom vorbi joi dimineața. Acum trec uh, deja la punctul 3, și anume aprobarea proceselor verbale de la reuniunea din 30 septembrie. Dacă nu există obiecțiuni de aici până la sfârșitul reuniunii noastre, procesul verbal se va considera ca fiind adoptat. Și acum trecem la punctul 4 schimb de opinii cu domnul Gert Danset, director executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, care și are sediul la Helsinki. Vă urez bun venit în comisia noastră. RICH a fost unul din proiectele foarte importante, mamut, a spune, din ultima legislatură și un bun număr din cei care sunt, uh, au statele vechi de plată aici uh, uh, și-au risipit mult timp și energie pentru acest proiect. <clears throat> În, cu ocazia ultimei reuniuni am avut un schimb de opinii cu Comisia și acum este foarte bine ca dumneavoastră să ne vizitați astăzi pentru a aprofunda aceste probleme legate de RIGI agenția noastră este una din cele mai importante și avem nevoie de ea pentru a ne realiza obiectivele și sigur suntem foarte curioși să știm cum au evoluat acțiunile voastre, care vă sunt prioritățile și apoi sigur că vă vom pune și întrebări, dar mă grăbesc să vă dau cuvântul, vă rog. Dankeschön. Die Chairman, Mulțumesc, uh, stimate președinte, onorați membri ai Comisiei. Mă bucur că am această ocazie de a vă, de a vă ține la curent cu progresele înregistrate de agenția noastră din, de la ultimul schimb de opinii din luna iulie anului trecut. Aș dori să încep prin a vă mulțumi și am exprimat recunoștința pentru sprijinul acordat de dumneavoastră în procedurile bugetare în curs, pentru că noi avem nevoie de finanțare și resurse pentru a ne îndeplini misiunile, misiunile ce ne revin în următorii ani și mai ales în 2010, uh, care va fi important pentru implementarea REACH. Uh, Comisia dumneavoastră a inițiat un proiect de corectură ca, care a dus la votul din prima lectură din data de 22 octombrie și eu mă bazez în continuare pe sprijinul dumneavoastră pentru a ne asigura că uh, rezultatul votului va fi confirmat la cea de-a doua lectură până la sfârșitul anului. Apoi, uh, țin să adresez și mulțumirile mele personale, mai ales pentru doamna Satu Hasi, persoana noastră de legătură cu agenția noastră, pentru angajamentul domniei sale și sprijinul acordat nou în ultimii doi ani, dar și vreau de asemenea să mulțumesc ultimilor doi reprezentanți, foștilor reprezentanți, Ben Range și Alexandru Dero, care au făcut parte din Consiliul de Administrație al agenției noastre și care ne-au ajutat foarte mult să le începem activitatea. Vreau să urez bun venit uh, domnului Guido Sacconi și domnului Helmut Nassauer, care sunt uh, cele două persoane noi, reprezentante în Consiliul de Administrație din partea dumneavoastră. Știu că au o mare experiență în acest domeniu și această experiență va fi una de neprețuit în a ne ajuta să ne îndeplinim obiectivele. Înainte de a uh, vă spune ce avem de făcut, aș vrea să vă reamintesc puțin uh, de unde am pornit. Regulamentul RICI a fost adoptat în decembrie 2006 cu sprijin larg în, atât în Consiliu cât și în Parlament și uh, pe baza RICI a fost înființată în, la 1 iunie 2007 AEPC, Agenția Europeană pentru Produse Chimice. Atunci am început și eu activitatea în Helsinki. Un an mai târziu, în 2008, am uh, uh, început treaba cu o echipă nouă și am reușit să pornim operațiunile agenției uh, cu o legislație nouă. Tot în 1 iunie 2008 uh, noi am fost uh, gata să primim înregistrări electronice și ale substanțelor chimice Uh, și a fost un început uh, foarte de succes. Apoi, uh, pe 1 decembrie 2008, după șase luni, noi am încheiat uh, cu bine perioada de preînregistrare după ce am primit un număr neașteptat de 2,7 milioane de uh, uh informații. Uh, acest volum suplimentar de înregistrări, de două, 20 de ori mai mare decât estimam noi, a însemnat o, a însemna pentru toți pentru noi toți o muncă suplimentară foarte grea, dar suntem, sunt foarte mândru că am reușit să uh, ne ducem la bun sfârșit treaba. În octombrie 2008, noi am publicat uh, prima listă a substanțelor care proposed by seven different member states Substanțele care ne preocupă foarte mult eh, din punctul de vedere al controlului și managementului Pe 1, pe 1 iunie 2009 noi ne-am eh, expediat primele recomandări uh, pentru șapte din cele 15 substanțe uh, la care mă refeream pentru a fi incluse pe lista de autorizări în afară de aceste termene stabilite prin regulamentul REACH, există, sigur, și munca noastră, activitatea în curs de desfășurare. Uh, zi de zi companii cu sediu în Europa și reprezentanții companiilor care nu au sediu în Europa ne susțin atenție, uh, uh, ne sesizează cu sute de dosare pe care noi trebuie să le evaluăm. Bineînțeles, este vorba de un proces de management, autorizații, clasificare armonizată, etichetarea substanțelor chimice, toate acestea pe, pe o bază cotidiană. Lista substanțelor candidate este adusă la zi și uh, noi, probabil, noi ne pregătim să reacționăm la din ce în ce mai multe solicitări care probabil vor veni în, în următorii ani. Uh, Sigur, colaborăm și cu Comisia, cu autoritățile competente și am organizat trei întâlniri speciale ale rețelei pentru a ne pune de acord asupra unei uh, abordări comune în ce privește evaluarea, restricția și uh, autorizarea și pentru a implica încă și mai mult statele membre. O, un rol uh, foarte important al nostru este să ne consultăm cu uh, diversele uh, comisii și rețele și cu statele membre și cu toate organizațiile care au un cuvânt de spus aici. Uh, Consiliul de Administrație, cele trei comisii științifice și forumul pentru punerea în aplicare a RICI, precum și cele trei alte rețele, se întâlnesc uh, în mod constant la Helsinki. Întâlniri prin care se diseminează bunele practice și se îmbunătățește uh, coordonarea în întreaga Europa. Vă pot spune că este o plăcere să văd uh, întruniți niște experți la nivel atât de înalt în Europa, conlucrând, împre- conlucrând la Helsinki, pentru a îmbunătăți uh, siguranța substanțelor chimice în Europa și în același timp încercând să îndeplinim și celelalte scopuri ale regulamentului uh, REACH. Noi avem și o politică unică în ce privește implicarea actorilor uh, importanți și a publicului în general. Avem două zile deschise în fiecare an uh, și activitatea comisiilor noastre este deschisă, sigur, și reprezentanților organizațiilor uh, implicate care ne îndeplinesc criteriile. Chiar am rambursat uh, cheltuielile de călătorie ale anumitor persoane și suntem mândri că jucăm un rol de lider în ce privește transparența și uh, responsabilitatea în domeniul chimicalelor. Uh, continuăm să jucăm un rol uh, de consiliere a companiilor în legătură cu modul în care acestea, acestea trebuie să-și uh, îndeplinească condițiile impuse de RICH și răspundem în medie la 600 de întrebări pe lună. Sigur, avem linii directoare traduse în toate limbile oficiale, organizăm seminarii, seminarii, sigur suntem activi și pe internet și poate că vă interesează că noi am, uh, a, a dispunem de uh, instrumente de management foarte noi uh, și este o sarcină foarte importantă. Am avut uh, succes și uh, auditorii comisiei au uh, ajuns la concluzia că noi am contribuit prin această acțiune noastră la uh, cele mai bune practici. De asemenea, contribuim la activitățile internaționale ale comunităților internaționale ce privește managementul sigur al, eh, al substanțelor chimice, mai ales în contextul OCDE și al Uniunii Europene. Eh, sigur că observatorii și actorii recunosc că eh, startul nostru a fost unul foarte bun, mai ales cu ajutorul sprijinului din partea, sprijinului din partea Comisiei Europene. N-ar trebui să uităm cu toate acestea că ne așteaptă provocări foarte importante și vi le voi prezenta în cele ce urmează. Uh, anul viitor este probabil cel mai, va fi probabil cel mai dificil an în ceea ce ne privește și asta se întâmplă în timpul ce noi încă suntem în procesul de formare a peste 100 de noi membri ai personalului. În 2010 uh, vom avea zeci de mii de dosare de înregistrare și milioane uh, de uh, notificări pentru etichetare. Acestea trebuie să ne fie înaintate din partea uh, reprezentanților industriei și termenele limită sunt uh, cam la sfârșitul 2010, înainte de perioada Crăciunului. Deci ne așteaptă o cantitate foarte mare de lucru. Este practic o premieră mondială și noi vom face acest lucru în, atunci când ne aflăm în cel de-al treilea an de funcționare și când nu avem încă la dispoziție destul personal. Însă sistemele noastre IT uh, vor trebui să funcționeze pe deplin. Uh, noi sigur dezvoltăm planuri pentru a ne asigura că toate dosarele pot fi procesate uh, în cadrul acestui calendar foarte limitat. Sigur că agenția noastră nu este singura care lucrează pentru funcționarea RICI. Și companiile conlucrează în, într-un, în forumuri de schimb de informații, de schimburi de informații, așa numitele SIF, pentru a-și pregăti notificările pentru clasificare și etichetare. În aceste formuri sunt obligate să pună în comun uh, informațiile și cele mai bune rezultate pentru a uh, uh, evita costurile nenecesare și experimentele pe animale nenecesare. Um, sigur, noi formal nu jucăm un rol în aceste forumuri, dar totuși în primăvară reprezentanții industriei ne-au solicitat să ajutăm pentru că uh, nu se înregistrau uh, în destule progrese în aceste forumuri. Uh, acestea joacă rol în implementarea RICH, așa încât uh, noi, cu sprijinul Comisiei Europene, am început o campanie de sensibilizare uh, care se care practic prevenea formule că trebuie să își accelereze acțiunea. Sigur că campania noastră a dat roade, însă companiile trebuie să uh, uh, acționeze încă și mai repede. Uh, de aceea noi continuăm să sprijinim industria, de exemplu prin uh, servicii speciale pentru uh, înregistrare și prin ajutorarea uh, birourilor de informație a statelor membre în a ajuta companiile, IMM-urile. Uh, următoarea zi, de, zi a porților deschise va fi pe 7 decembrie și noi vom lansa o nouă uh, campanie pentru clasificare și etichetare pentru a sensibiliza companiile uh, și a vedea dacă el, acestea sunt active în cadrul forumurilor, uh, dacă știu ce obligații le revin în ceea ce privește etichetarea și uh, uh, um, clasificarea, conform noilor reglementări adoptate la sfârșitul anului trecut. Sigur, că noi uh, în același timp ne aducem la zi în continuu sistemul IT pentru a putea să sporim numărul de înregistrări și notificări. De asemenea, dezvoltăm o serie de uh, instrumente IT științifice pentru a ne ajuta la evaluarea, înregistrarea și punerea în aplicare. De asemenea, facem progrese bune printr-un, cu un proiect pilot în, în vederea diseminării uh, informațiilor uh, cu privire la substanțele deja înregistrate, care va începe la, înainte de sfârșitul acestui an și va fi ajutat de un grup de lucru în același timp, uh, suntem conștienți de nevoia de a proteja informațiile confidențiale ale companiilor pe care acestea trebuie să ne le încredințeze ca parte a procesului REACH. Sigur că noi ne luăm foarte în serios acest rol de protecție a informațiilor și, și facem investiții majore în, uh, pentru securitatea informațiilor și sigur că trebuie să, ca toți actorii care au acces la aceste informații trebuie să respecte aceste uh, cerințe. Acum, uh, în concluzie, pot să vă spun că presiunea crește. Noi am făcut un start excelent, dar în 2010 ne vom confrunta cu mari provocări. Însă aceste noi provocări nu sunt singurele cu care ne vom confrunta. Uh, mâine comisia noastră va dezbate pentru prim, în prima dată o, o nouă legislație în ceea ce privește spațiile biocide. Uh, și asta înseamnă noi uh, uh, uh, sarcini pentru agenția noastră, inclusiv o nouă comisie științifică. Este o răspundere pe care ne vom asuma cu drag dacă vom avea și resursele necesare la dispoziție. Știu, prezentarea mea a fost una deloc exhaustivă, ce a fost doar un rezumat a ceea ce vrem noi să facem pentru a proteja mediul și sănătatea umană. De asemenea, sunt conștient că able to show you how well we are taking că pentru mulți dintre noastre RICI este foarte important și uh, sunt bucuros să uh, profit de ocazie pentru a invita o delegație a membrilor acestui, acestei comisii să vină să ne, vadă la, să ne viziteze la Helsinki. Este o invitație formală care ne va permite să vă prezentăm mult mai în detaliu activitatea noastră și să ajungem, bineînțeles, să atingem scopurile RICI. Și voi fi uh, recunoscător dacă coordonatorul și secretariatul vor facilita o astfel de vizită în prima jumătate a anului 2010. Înainte de a încheia, vreau să vă împărtășesc uh, cele trei mari îngrijorări ale mele și ai, ai, în aceste trei domenii am nevoie de ajutorul dumneavoastră. În primul rând, colegii mei și cu mine ne, uh, cum după cum spuneam, uh, ne vom confrunta cu provocări uh, foarte mari în 2010. Încă nici nu știm cât de mari sunt și depinde foarte mult de numărul și calendarul înregistrărilor care ne sunt înaintate. Noi credem că numerele pot varia între nivelul estimat de comisie și încă 300%, de, 300% suplimentare. Sigur că presiunea va fi asupra noastră dacă industria întârzie înaintarea dosarelor până în ultimul moment. Avem nevoie de mai multă flexibilitate și resurse în anii care vor veni. Mai multe înregistrări înseamnă mai multe uh, venituri în următorii ani. Dar uh, probabil că vom avea nevoie de personal suplimentar, pentru că vom avea un volum mai mare de muncă. Și uh, sper că ne veți sprijini în acest sens. Apoi, în al doilea rând, uh, este vorba de aceeași nesiguranță în volum de muncă și timp și asta va însemna uh, schimbări de priorități în 2010. Poate că nu vom putea face progrese pe toate fronturile cu aceeași viteză în cursul întregului an și am căzut de acord cu Consiliul de Administrație că la fiecare întâlnire din 2010 îi voi ține la curent în legătură cu volumul de muncă ce ne așteaptă și cu uh, posibilă nevoie de schimbarea priorităților pentru ca să putem uh, continua să respectăm termenele și uh, legislația RICI. Uh, sunt recunoscător că în Consiliul de Administrație sunt reprezentanții ai Parlamentului, Consiliului și Comisiei care ne pot uh, da sfaturi în legătură cu prioritizarea în ultimii ani dar am nevoie ca dumneavoastră să ne sprijiniți și să-i sprijiniți pe membrii dumneavoastră din Consiliul de Administrație ca să ne poată da sfaturi bune. Și în al treilea rând și în ultimul rând, sunt uh, nouă uh, date limite cruciale la un interval de o lună față de alta și deseori așa acestea sunt supuse nesiguranței și riscului. V-am spus că uh, pentru, și pentru acestea trebuie uh, uh personal suplimentar. suplimentar. totuși intenția noastră este să fim pregătiți pentru ce e mai rău, astfel încât să ne putem confrunta uh, cu cele mai uh, dificile provocări. Totuși că și aici aceste riscuri trebuie evaluate și trebuie preîntâmpinate. Noastră trebuie să înțelegeți că încă și cele mai bune planuri nu pot fi sigure 100%. În concluzie, aceasta este o legislație absolut revoluționară pe care ați votat dumneavoastră, dar nu va putea funcționa decât dacă noi conlucrăm, noi cu toții, adică legiuitori, cei care fac politicile și toți actorii implicați, și ca director executiv uh, al AEPC, vă asigur că noi din Helsinki ne vom juca rolul pentru a ne asigura că Rich uh, se va bucura de succes. Un succes care va trebui imitat de partenerii noștri pentru o lume mai bună de care se bucură generațiile următoare. Vă mulțumesc uh, pentru atenție și vă aștept cu interes întrebările. Vă mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Direktor Danzet. Mulțumesc și eu din inimă domnule Dansat. Cred că am înțeles cu toții foarte bine ce sarcină se află pe umerii agenției dumneavoastră. În momentul de față nu există un sistem atât de avansat ca cel pe care îl are Uniunea Europeană. Noi suntem practic un vârf de lance în acest domeniu. Și de aceea e important ca noi să avem câștig de cauză. Știm că au existat uh, de 20 de ori mai multe inspecții decât cele care fuseseră prevăzute, lucru care în mod clar va produce, va crea probleme și pentru etapa următoare. ce întreprinderile vor trebui să înregistreze diferite substanțe și se fac cereri în acest sens, însă au existat îndoieli în legătură cu faptul dacă termenul prevăzut poate fi respectat. Poate că dumneavoastră ați putea să ne dați explicații în, acest, în această privință. Ați venit la timp, stimată doamnă, pentru a vorbi despre costurile care vor exista. În același timp trebuie să vedem care vor fi cerințele financiare din punct de vedere bugetar. Foarte multe persoane au cerut să ia cuvântul, avem la dispoziție o oră și jumătate, cred că vom reuși să intervenim cu toții. Domnul Richard Weber, după care ceilalți. Domnul Zeber, mă scuzați se pare că există o problemă cu interpretarea în limba germană. Pe canalul de germană intră o altă limbă. Aș cere tehnicienilor să soluționeze această problemă. Domnule președinte, dumneavoastră vorbeați foarte încet, de aceea noi am pus căștile să vă ascultăm în germană, însă acolo intră o altă limbă. Domnule director al Agenției pentru Produse Chimice, vă mulțumim pentru prezentarea făcută. Dumneavoastră ne-ați atras atenția asupra faptului că în 2010 va veni momentul când termenele vor trebui respectate. Există probleme legate de înregistrări. Dacă acestea nu se fac la timp, produsele chimice nu au cum să fie produse fabricate, lucru care ar afecta întreg sectorul și, așa cum a spus și dumneavoastră, dacă SIVS nu funcționează așa cum trebuie, vom avea probleme. După părerea mea, doar o cincime din cereri uh, au fost încheiate cu succes. Și întreaga legislație RICI se bazează practic pe acest element. Dacă Vrem să evităm astfel de probleme pentru ca IMM-urile să-și înregistreze produsele la timp, vom avea problemele despre care vorbeam. Din punctul meu de vedere, interpretarea se face oarecum în mod restrâns. Există cu 20, de 20 de ori mai multe dosare decât înregistrările prealabile. Prin urmare, ne punem întrebarea, următoare. Se justifică oare ceea ce s-a făcut în ceea ce privește punerea în aplicare acum? Pentru o bună organizare în anii viitori, aș vrea să știu ce ne propuneți dumneavoastră. Cum ne-am putea asigura ca întreprinderile, ca IMM-urile, ca toate părțile interesate să colaboreze mai bine cu Comisia și Parlamentul pentru a evita problemele? deoarece va trebui luate măsuri în prealabil. Ar vrea să știu ce anume se poate îmbunătăți și ce idei are agenția dumneavoastră. Vă mulțumesc, vom regrupa cele trei întrebări. Doamna Linda McAven, mulțumesc pentru prezentarea făcută în legătură cu agenția. Am câteva întrebări. În primul rând, de ce s-a subestimat atât de mult numărul de cereri care urma să existe? Ați spus că au existat de 20 de ori mai multe cereri. De ce s-a întâmplat așa ceva? Erau companii care nu ar fi trebuit să facă registrări. Ce s-a întâmplat? Am subestimat uh, efectul legislației. În al doilea rând, îngrijorările legate de testarea pe animale. Ați putea face comentarii pe această temă, să ne spuneți ce soluții s-au găsit, cât de mare e problema și dacă pot fi găsite soluții. Mulțumesc! Holger Kramer. Mulțumesc, doamna Kramer. Domnul Kramer. Mulțumesc. Dumneavoastră aveți o responsabilitate mare în momentul de față. E vorba de o legislație foarte complexă care trebuie transpusă și ați spus de mai multe ori că vă confruntați cu foarte multe greutăți. Pe mine personal nu mă surprinde faptul că ați întâmpinat atât de multe greutăți. Ne-am dat seama de asta în timpul procesului legislativ. Există multe reguli birocratice care ne ajung din urmă și pentru multe IMM-uri asta creează nu doar greutăți, ci și probleme legate de punerea în aplicare. Aș vrea să reiau întrebarea pusă de colegul Zeber. Credeți că întreprinderile europene își fac treaba așa cum trebuie pentru a transpune măsurile? Sunt, dau dovadă de un spirit de mm, cooperare? Acum, în ceea ce privește SIFS, sunteți de acord că procedura pentru înființarea SIFS este poate prea complexă? Acele forumuri Poate că eforturile necesare sunt uh, foarte mari, nu? Următoarea întrebare acum. Dumneavoastră ați spus că timpul bate la ușă, nu vom avea suficient timp, ați vorbit despre priorități, despre, despre programe de urgență. Însă ce vom face atunci când termenul va ajunge la capăt și când vom vedea că dosarele nu sunt încheiate? Va exista o amenințare de suspendare a producției? De ce instrumente dispunem. Ne puteți da lămuriri în acest sens. Și acum o ultimă întrebare în legătură cu liniile directoare ale Agenției pentru Produse Chimice. Și eu sunt un mic întreprinzător și mi-am dat seama că în acest dosar uh, există mii de pagini. Cum putem obliga un mic întreprinzător să citească toate aceste măsuri? E fezabil să citești mii de pagini? Aș vrea să știu dacă aveți proiecte concrete pentru ca procedura de înregistrare pentru IMM-uri să fie mai ușoară. Și pentru ca și acum, un ultim lucru, mulți întreprinzători spun că încearcă să ia legătura cu agenția dumneavoastră, însă nu pot să o facă decât prin e-mail. La telefon dumneavoastră nu răspundeți, iar la e mail răspunsul vine după luni de zile și răspunsul nu este suficient și nu îi ajută pentru a acționa în următoarea etapă. Avem multe de făcut pe viitor, aș vrea însă să știu cum evaluați dumneavoastră situația actuală Vă mulțumesc, spune domnul Leinen. Puteți răspunde acum, domnule președinte al um, Agenției Europene pentru Produse Chimice. Let's, let's start off with, um, with Mr. Zeber. Haideți să începem cu întrebările domnului Zeber. Este adevărat că Rich spune că fără date, fără piață, deci companiile trebuie să se înregistreze să se înregistreze la timp pentru a rămâne pe piață. Și autoritățile de uh, aplicare ale statelor membre trebuie să se asigure că doar aceste companii rămân pe piață. Nu noi trebuie să ne asigurăm. Acesta este un element al răspunsului meu. Bineînțeles că formarea EDC a fost uh, întârziată și nu putem decât să ne bucurăm că la sfârșitul acestui proces de adoptare, termenul limită pentru prima înregistrare a fost extins cu șase luni. Aceste șase luni care au fost uh, garantate de către legislatori, aceste șase luni au fost folosite pentru ca industria să înțeleagă exact cum să facă să funcționeze sistemul SIVS. Pentru că există, bineînțeles, pentru că, bineînțeles, legislația nu explica în detaliu ce trebuia să se întâmple și responsabilitatea a fost lăsată industriei. Și am văzut că uh, s-au găsit multe forme de funcționare a sistemului SIVS. În atelierul nostru pe care l-am făcut, am văzut că este și în interesul industriei să decidă exact cum trebuie să funcționeze. Un alt element care a apărut este dacă mai, mai avem suficient timp pentru a uh, încheia dosarul de înregistrări. Opinia mea este că da, dar nu trebuie să pierdem mult timp și trebuie să facem mai mult pentru a ajuta companiile să recupereze din timpul pierdut. Cum le putem ajuta? Cred că facem acest lucru în diverse feluri. Am organizat acest atelier, dar am organizat în mod și mai important seminarii pe internet prin care explicăm exact procesele diferite prin care trebuie trecut pentru a încheia această înregistrare. Pornind de la identificarea unei substanțe, ajungerea la un acord în legătură cu definiția, felul de date necesar, transmiterea de informații, toate aceste cerințe. Cred că am făcut mai mult pentru asistarea companiilor decât se prevedea inițial. De asemenea, am format un nou instrument IT, care este un fel de uh, casă de discuții pentru companii. Pentru că companiile trebuie să se ajute una pe alta, nu trebuie să reinventăm roata de fiecare dată. Această agenție am făcut-o învățând de la alte agenții. Acest lucru poate fi făcut și de către companii. Unele au luat un avans considerabil și de ce nu ar putea să ajute celelalte companii. Avem astfel asemenea, acest forum unde pot să își pună întrebări și să primească răspunsuri. Cum să facem mai multe pentru IMM-uri? IMM-urile de obicei nu sunt uh, registranții principali. Ei fac, ele fac parte din proces și au uh, și acces la bazele de date pe care le formează marile companii. Uh, aici trebuie să apară reguli corecte în legătură cu transmiterea datelor. Dar din nou aici trebuie să urmărim bunele practici. Unde anumite, consorții au deschis celorlalți rezultatul, rezultatul activității. Acest lucru mi se pare foarte promițător pentru viitor. Bineînțeles că va trebui să uh, reflectăm după primul termen limit de limită de înregistrare, cum vom putea să organizăm această înregistrare mai bine pentru viitor? Pentru că cu cât este mai mic volumul, uh, cu atât uh, se vor implica mai mult IMM-urile și cu atât mai mult IMM-urile vor trebui să își asume un rol de conducere aici. Și noi trebuie să dăm mai, mult, mai multă susținere în viitor. am gândit foarte creativ în legătură cu această susținere, în legătură cu întrebarea domnului Cram, în legătură cu consilierea complexă. Consilierea noastră este completă, pe cât de completă posibil. Însă nu toată lumea trebuie să citească toate aceste linii directoare. Trebuie citite doar uh, liniile care sunt relevante pentru un anumit dosar și de aceea ghidul este structurat în așa fel încât să îl ducă pe cititor la părțile cele mai relevante pentru compania sa sau pentru acel SIVS. Ghidul este făcut mai accesibil de anumite instrumente pe care le avem. Avem un rezumat al ghidului, avem fișe informative, avem așadar anumite instrumente care fac ghidul mai accesibil pentru ca companiile să înțeleagă și mai ușor ce trebuie să primească de la acest ghid și la un restaurant, dacă mergi și primești un meniu, nu trebuie să mănânci tot de pe acest meniu, pentru că te îmbolnăvești. Fiecare companie trebuie să selecteze exact uh, acele puncte de care are nevoie. pentru a reveni la uh, preînregistrările pe care le-am avut. Domnul Zeper, ne-a pus și el această întrebare. Există multe motive pentru care au fost de 20 de ori mai multe preînregistrări. Unele companii au știu că nu vor trebui să se înregistreze și au încercat să vândă drepturile de preînregistrare altora. Deci au, unele companii au încercat să creeze diverse nume de companii și diverse tipuri de substanțe. Dar nu este posibil să transferi preînregistrarea de la o companie la alta, așa încât au înțeles greșit sistemul. De asemenea, în anumite cazuri, legislația spunea că există necesitatea unei duble preînregistrări în anumite cazuri. De exemplu, în industria polimerilor. Trebuia refăcută preînregistrarea și pentru monomer și pentru polimer și ambele companii trebuiau să se preînregistreze, cu toate că în final exista o singură înregistrare pentru o substanță au mai existat alte companii care erau trader care uh, comercializau mixturi și amestecuri și nu cunoșteau exact compoziția acestor amestecuri și au vrut să înregistreze toate substanțele. Bineînțeles că nu aveau de gând să înregistreze toate aceste substanțe, dar au vrut să le preînregistreze pentru că era gratuit oricum. Și de aceea, pentru că este un proces gratuit, există de mult mai multe preînregistrări decât era necesar. Am parcurs toate aceste informații, am examinat materialele și am încercat să identificăm dacă vor exista mai multe substanțe înregistrate în 2010 și mai multe dosare decât în trecut. Și am încercat să eliminăm toate datele inutile După aceea am ajuns la concluzia că nu vor exista mai multe substanțe înregistrate până în 2010 decât era estimat original, ceea ce era un maxim de în jur de 9000 de substanțe. Dar acest lucru este un nivel intermediar și la nivel intermediar și la produse finale. În legătură cu dosarele, Comisia a estimat 25.000 de dosare pentru 2010. Noi am păstrat până în momentul de față acest număr de dosare, dat fiind că formarea aceea a fost întârziată, dar trebuie să vedem și în programul de lucru să vedem și programul de lucru anual pentru 2010, însă avem și un scenariu pentru 50.000 de dosare și un scenariu pentru 75.000 de dosare. Avem așadar trei scenarii și va trebui să vedem care scenariu se va adeveri și ne vom ajusta poziția în consecință. De asemenea, cred că asta vrea să știe și domnul Kramer. Însă, în ceea ce privește aceste scenarii, cu preînregistrarea uh, se dorea existența unui sistem informatic de securitate, de backup, atunci în cazul în care sistemul nostru uh, ar fi eșuat. Acum vom dezvolta un sistem alternativ în cazul în care sistemul nostru va intra în avarie în mod neașteptat. Am dorit să avem un asemenea sistem care va costa resurse și de personal și financiare, însă trebuie să uh, fim foarte siguri pentru a uh, prinde toate înregistrările pentru a ajunge la testarea pe animale. Confirmăm că, în ciuda a ceea ce s-a publicat în anumite jurnale științifice, suntem de opinia că nu va exista o necesitate de mai multe teste pe animale decât se considera la în începutul uh, adoptării legislației am făcut o declarație de presă în care explicam că aceste, numărul acestor teste nu va fi mai mare decât cel prevăzut inițial. Însă, în același timp, promovăm modalitățile alternative de teste pentru a evita testele pe animale. De aceea, unul dintre aspectele muncii noastre este să explicăm industriei cum pot să evite noile teste. Deci ar trebui să folosească mai mult datele existente și să și le transmită. Există și posibilități de excludere de la testare în anexa 10 și 11 și astfel se pot evita foarte multe noi teste pe animale. Bineînțeles, după cum ați văzut pe site-ul nostru internet și în declarațiile noastre de presă, atunci când o companie propune să propune un test, noi ne consultăm larg cu publicul înainte de a aproba un nou tip de test. Folosim Uh, toate uh, măsurile prevăzute de legislație în acest sens. Vă mulțumesc. Urmează domnul Martin Calan. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc domnului Danset pentru răspunsurile sale foarte interesante. Eu am vizitat un mic IMM din regiunea mea uh, săptămâna trecută, care produce o substanță foarte specializată de care se utilizează în sectorul petrolier și majoritatea acestei substanțe este ex- de exportată în afara Uniunii. Și mi-au spus că costă mai multe mii de lire sterline să înregistreze aceste, această substanță. Compania respectivă au, are rivali care sunt bazați în afara Uniunii Europene și această taxă le va afecta profite, profiturile pentru următorii ani. Această mică companie nu are sume la dispoziție fondurile pentru a înregistra această substanță și au concurențe în afara Uniunii Europene care nu se trebuie să se supună la uh, aceste costuri de înregistrare ce sfat le-ați dat dumneavoastră? Thank you, Carl Schlitter. Mulțumesc, uh, și acum domnul Carl Schlitter. Mulțumesc. Gives her regards, she could not come. Satu Hasi vă transmite salutări, doamna Satu Hasi, din păcate nu a putut uh, să participe la întâlnirea noastră de astăzi, dar uh, v-aș întreba în primul rând despre resurse. A spus că în 2010 aveți nevoie de personal nou, dar cât dintre, dintre acei oameni vor face muncă de evaluare uh, efectiv? cât vor fi experți științifici care vor uh, analiza dosarele și propunerile de testare. Deci, ce proporție din personal va, se va ocupa efectiv cu astfel de muncă. Utah Haug poate că vă, poate spune mai exact, dar cred că noi am uh, uh, aprobat o creștere a bugetului, nu? La vot. Și spuneți-ne dacă aveți nevoie încă și de mai mulți bani, pentru că eu personal știu că uh, pot exista întârzieri și vă rog să ne țineți la curent cu resursele dumneavoastră financiare. Ă, a doua întrebare, lista de candidați. Ați menționat doar 15 substanțe. Avem mai mult de 1000, probabil. Și consumatorii au dreptul să știe. E important să fie suficiente ă, substanțe pe această listă de substanțe candidate. Și ă, de ce nu puteți accelera accelera această muncă. Ce, ce s-a întâmplat? Spuneți că anumite substanțe îndeplinesc aceste criterii, apoi a spus în evaluare că nu dispuneți de informații suprime, uh, suficiente cu, pregăt- cu privire la cele substanțe, dar cred că e o problemă dacă reprezentanții industriei nu vă pun la uh, dispoziție destule informații pentru a lua o decizie, cred că ar trebui oricum să le introduceți pe listă. Uh, nu ar trebui să dăm uh, uh, stimulente industriei pentru că nu vă acordă uh, suficiente informații. A spus și de cele șapte substanțe propuse, care, din care made a decision in June and the Commission has not come back. So in the în legătură cu aceste substanțe, uh, Comisia a întârziat. Uh, vedem că nu există un termen limită pentru Comisie să acționeze. Când ce părere aveți despre acest lucru? <clears throat> Cred că, din câte știu eu, ei nici n-au uh, început, uh, n-au mai discutat despre acest ghid din 2007, deci cum ați putea să-i determinați pe ei să accelereze acțiunea? ultima dată când am, uh, la ultima noastră întâlnire, în legătură cu criteriile pentru asemenea substanțe, cred că am fost cam sever cu Comisia. Dar dumneavoastră și, cea, și alte state membre ați spus că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 domnul Panu. Câteva cuvinte, deoarece s-au pus deja multe întrebări. Dumneavoastră spuneați că Parlamentul European uh, se ocupă tot timpul de acest lucru. Dumneavoastră vă spuneați că dați dovadă de foarte multă bunăvoință, însă asta nu este suficient. Uh, deci nu doar voința e suficientă. Și de ce? Deoarece atunci când auzim că industria chimică care e și ea prezentă aici pe holurile Parlamentului și ne spune că nu avem cum să înregistrăm foarte multe dosare. 1500 sunt înregistrate în momentul de față, pe viitor urmează să fie înregistrate 9000 mi se pare că suntem puși în fața faptului împlinit, iar raportul de forțe este în favoarea lor. Eu aș vrea ca după această reuniune de astăzi să știm care sunt indic- dispozițiile importante pe care vreți să le puneți în aplicare. Într-un răspuns ați vorbit despre problema IMM-urilor. Mi se spune că aceste IMM-uri nu își pot înregistra substanțele din cauza faptului că dosarele sunt complexe. După care dumneavoastră ne spuneți că IMM-urile pot lua legătura cu uh, mari reprezentanți ai industriei chimice care îi pot ajuta. Însă când aveți informații în legătură cu o substanță chimică și când știți că aceste întreprinderi mici și mijlocii nu vor avea o reacție din partea dumneavoastră, bine, cred că agenția ar trebui să le poată indica într-un mod mai clar care este situația și ce date trebuie înregistrate, așa cum reamintea Adinauri, colegul meu. Aș vrea ca dumneavoastră să ne spuneți ce acțiuni de coerciție există pe care le puteți pune în aplicare în următoarele săptămâni pentru a avea un raport de forțe favorabil nouă la urmă. Mulțumesc, care cuvântul domnul Florenț acum. Ja. Eh, Herr Generaldirektor, eh, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann eh, Sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen alle schuld? Mulțumesc. Domnule director general, dacă am înțeles bine, dacă IMM-urile greșesc și agenția face totul așa cum trebuie, e bine, eu am o problemă cu această idee și nu am cum să o transmit oamenilor din circumscripția mea, deoarece IMM-urile de acolo au o cu totul altă versiune asupra situației. Domnul Calam are dreptate. Am înființat un sistem ambițios în Uniunea Europeană știind că ar putea denatura concurența, însă unii se pare că au uitat acest lucru. Vrem să existe această înregistrare, însă aceasta nu ar trebui să fie atât de costisitoare și atât de îndelungată din cauza birocrației. Mă întreb uh, unde există comp- compatibilitatea cu tratatul de la Lisabona? Activitatea dumneavoastră este descrisă în mii de pagini. Cred că există foarte multe obstacole care cu siguranță vin dintr-un loc. Dacă aceste întrebări au probleme, fie nu pot uh, pune la dispoziție datele necesare, uh, Gândiți-vă, dacă aveți sute de angajați și aveți proprietate intelectuală care este foarte valoroasă, nu o transmiteți uh, peste tot. Sunt niște materiale foarte importante, este vorba de proprietatea intelectuală a companiei dumneavoastră și nu aveți cum să diseminați aceste date peste tot. Eu cred că informațiile cerute sunt mult prea detaliate iar eu, ca mic uh, întreprinzător, nu aș dori să pun la dispoziție astfel de date. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Schnellhardt. Mulțumesc. Mă îngrijoram deoarece nu știam în ce ordine urma să luăm cuvântul. Aș vrea să vă mulțumesc și eu pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Agenția dumneavoastră funcționează, se descurcă bine, asta e clar, însă pe mine m-a uimit un lucru și anume ce ați spus în prezentarea dumneavoastră. Ați spus că există niște opțiuni secundare, ați spus că nu știți câtă muncă va trebui să faceți, însă că vă veți descurca la timp. Nu credeți oare că Parlamentul și Comisia ar uh, trebui să aibă un plan B? Deoarece pentru calitate e nevoie de timp. Și eu nu cred că timpul uh, existent e suficient. IMM-urile se confruntă cu greutăți, asta e clar. Există rețineri foarte clare în această privință. Și eu lansez un apel uh, care vine de la IMM-uri. Să nu uităm că toate dosarele sunt în engleză. Aceste dosare trebuie traduse, iar dacă o companie are o filială într-o altă țară, dosarele trebuie traduse. Și asta înseamnă un cost suplimentar. Însă acest cost suplimentar ar putea fi evitat dacă versiunile în toate limbile oficiale ar fi puse la dispoziție. Eu înțeleg că de multe ori uh, dosarele nu sunt uh, traduse în toate limbile oficiale și de aceea cred că ar trebui să fiți uh, atent și să ușurați o parte din povara care se află pe umerii IMM-urilor. De asemenea, i-ați ajuta și pe ei să respecte termenele existente. Iar eu cred că atât Comisia cât și Parlamentul ar trebui să se gândească la un plan B, deoarece nu avem prea mult timp. V-am ascultat cu atenție, însă trebuie să evaluăm situația cu mare atenție. Ok. Cine? Let me start off. Danset. Mulțumesc. Vă voi da un prim răspuns la exemplul domnului Callaghan în legătură cu un IMM care produce o singură substanță pe o piață foarte globală, și anume a petrolului. Din câte înțeleg eu, e o piață globalizată din care face parte și Uniunea Europeană. Deci toate celelalte companii de pe aceeași piață ar trebui să înregistreze substanța respectivă. Pentru ca astfel costurile să fie preluate și de ceilalți. Trebuie să examinăm acest caz, deoarece s-ar putea să fie un caz totuși atipic. Dacă nu există o piață într-adevăr în Uniunea Europeană, dumneavoastră spuneați că acest produs este exportat în proporție de 99%, însă dacă procentul restant de 1% e necesar în Europa, s-ar putea pune problema despre care vorbeam. În general, în ceea ce privește sprijinul acordat IMM-urilor, Aș vrea să subliniez un lucru. Noi ajutăm IMM-urile care ni se pot adresa dacă ei sunt principala entitate care face înregistrarea. Dacă nu sunt ei, noi avem niște acorduri cu birourile de ajutor la nivel național cu care companiile pot vorbi în limba respectivă, pot avea consiliere acolo. De asemenea, în decembrie, de exemplu, vom organiza o sesiune de formare pentru aceste birouri naționale pentru a putea ajuta companiile să folosească instrumentele de tehnologie a informației. Încercăm să traducem cât mai mult, iar în următoarele luni vom traduce mai multe din manualele noastre de IT. Am uitat de asemenea să răspund la întrebarea legată de faptul dacă noi contactăm sau nu companiile care au probleme. De la jumătatea acestui an, noi luăm legătura cu fiecare companie care are probleme de prezentarea dosarului. Le dăm telefon direct contactăm companiile care au înaintat deja un dosar și care au rămas blocate pe parcursul procesului. Deci noi luăm legătura cu aceste companii. Iar uh, reacția lor uh, este pozitivă, sunt mulțumite de modul în care noi le contactăm. în ceea ce privește personalul nostru. Avem în jur de 100 de noi persoane. 25 din acestea se ocupă de evaluare în 2010. Însă ar trebui să înțelegeți un lucru și anume că între 15 și 20 de persoane se vor ocupa anul acesta de registrări, după care anul următor se vor ocupa de evaluări. Deci sunt persoane care temporar ne ajută cu înregistrările, însă anul următor se vor ocupa de evaluări. Deoarece volumul de lucru din 2011 încolo va fi mai mare în domeniul evaluărilor. După cum v-am spus, resursele sunt o sursă de îngrijorare în continuare, vă vom informa dacă nu ne descurcăm, însă, bineînțeles, încercăm să facem niște calcule precise, să știm exact uh, ce vrem să facem lună de lună, iar Direcția Generală de la Comisie ne ajută, vrem să știm exact uh, câte taxe vom primi lunar pentru a ne ajuta să ne finanțăm costurile. Lista cu substanțe candidate acum. Într-adevăr, avem 15 substanțe pe listă Discutăm despre alte 15 substanțe în momentul de față și avem capacitatea să ne ocupăm și de mai multe substanțe pe viitor. Însă pentru a accelera acest proces, noi am înlesnit discuțiile între legiuitori, între statele membre, între comisie, pentru a vedea cum putem împărți munca între diferitele părți. Deci am făcut multe pentru a înlesni aceste discuții și pentru a avea o mai bună diviziune a muncii pe viitor. În ceea ce vrește cele patru substanțe care nu au reușit să fie incluse. Au existat probleme legate de identificarea corectă a acestora și de utilizarea și expunerea la aceste substanțe. Mi s-a spus însă că nu este vorba decât de o amânare, sunt uh, produse chimice fabricate într-un volum foarte mare, trebuie făcute anul acesta. Vom analiza situația, deoarece este doar o amânare scurtă pentru industrie. Noi credem însă că e important ca pe această listă să existe substanțele corecte, să fie identificate așa cum trebuie și să nu existe discuții ulterioare în legătură cu identificarea corectă sau incorrectă a substanțelor respective. Deci nu ar fi calea cea bună pentru noi, după părerea noastră. În ceea ce privește acum liniile directoare pentru autorizare și procesul condus de Comisie pentru a întocmi o listă de autorizare – trebuie să adresați această întrebare comisiei, să întrebați de ce există întârzieri. Noi dorim această listă chiar și mai mult decât dumneavoastră, de, deoarece trebuie să punem pe picioare aceste procese și facem tot posibilul pentru ca aceste linii directoare să fie, acest manual să fie uh, întocmit. Poate că până în februarie anul viitor se va face acest lucru. În ceea ce privește criteriile pentru BTB, noi luăm toate măsurile pentru a înființa un grup științific. Vom face tot ce ne cuvine în acest context. Iar acum, de ce avem doar 1500-2000 de înregistrări principale și nu 9000? Deoarece există doar, nu doar 2000 de SIV active, ci mult mai multe. Însă, acestea, aceste foruri, nu se ocupă, nu lucrează decât cu un grup mic dintre cei care s-au ocupat de aceste înregistrări. De aceea noi nu putem fi informați uh, oficial în legătură cu înființarea unui SIF. Pe de altă parte, în industria petrolieră, Asociația face foarte multe pentru a pregăti dosarele, însă diferitele dosare nu au fost atribuite solicitanților principali de registrare. Deci dosarele există, însă nu știm cine va înainta principala cerere de înregistrare. Vom discuta cu toate asociațiile care lucrează deja în cadrul SIF pentru ca acestea să încheie procesul de numire, de atribuire a dosarelor, pentru ca astfel și alte companii să poată acționa în conformitate cu SIF-urile. De asemenea, trebuie să știm exact câte astfel de SIF-uri sunt active în momentul de față. Okay, then uh, Chris Davis was the name. Uh, mulțumesc, domnul Davis vrea să se înscrie la cuvânt. Thank you, Director. Uh, you describe... Mulțumesc, domnule președinte. Ați descris uh, RICI ca fiind, având un impact uh, revoluționar. Sigur, uh, se bucură de mult lobby uh, și a fost creat pentru a promova inovarea și protecția pe termen lung a sănătății umane și a mediului de efectele unor substanțe chimice. Recunosc că încă uh, este foarte devreme să ne pronunțăm, dar v-aș întreba, ca director, dispuneți de vreo uh, probă că legislația, într-adevăr, uh, joacă un rol de accelerare a inovării și că uh, încurajează acest proces de retragere a, de pe piața substanțelor chimice periculoase și introduce un proces de uh, înlocuire pentru a ne asigura că chimicalele uh, periculoase sunt retrase de pe piață și înlocuite cu altele care sunt sigure. Thank you. Alois Petrele. Mulțumesc și acum domnul Petrele. Pot predsednic, eh, gospod director, probleme pahvala. Da, mulțumesc, eh, domnule director, pentru această prezentare foarte interesantă și felicitări pentru cum v-ați început activitatea. Uh, îmi amintesc că uh, vorbeam cu un prieten de-al meu chimist care uh, lucrează în acest domeniu și care îmi spunea că orice componentă a unui amestec chimic pe care o ia de pe un raft este indicată ca fiind o substanță, are acel, acel cap de mort care indică că este o persoană periculoasă Uh, uh, asta vreau să, prin asta vreau să spun că aici ne ocupăm de treburi serioase și periculoase și uh, noastră ați uh, vorbit de spirit de deschidere, dar și de volum excesiv de muncă. Aș dori să știu dacă și cetățenii uh, uh, au cunoștință de activitatea dumneavoastră, dacă, sunt, uh, dacă societatea civilă este interesată Eh, dacă dumneavoastră eh, furnizați un feedback, care e legătura dintre agenția dumneavoastră și cetățeni. Mulțumesc! Eh, madame... Doamna Lepaj, mulțumesc doamna Gutierrez Cortines, a cerut cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Eso porque no lo considero nada malo que yo voté en... Uh, și vreau să spun că nu am nimic împotriva lui. Porque veía que era un documento imperfecto. Să mi-am dat seama că acest document nu era perfect, nu era viabil, existau multe lucruri neclare, cum ar fi ceea ce ținea de proprietatea intelectuală. E un document care are un impact mare asupra societății și nu are cum să fie astfel. A existat un raport clar făcut de multe centre de cercetare care spuneau că în Europa nu există toxicologi suficienți, de exemplu. Era un document care nu era sprijinit de niște resurse umane pentru a aborda această problemă. Și mie asta mi s-a părut uh, o dovadă de lipsă de răspundere politică. Și mă mai îngrijorează un lucru, și anume optimismul exagerat de care dați dovadă. Și asta v-am spus-o când ați mai fost aici. Aceeași comisie care a elaborat și propus RICI și știm uh, cine a sprijinit politic uh, RICI. Deci dumneavoastră ați lucrat pe acest fundal. Însă, deoarece avem un articol în revista Nature în care se vorbește despre faptul că nu există toxicologi suficienți, se vorbește despre testarea pe animale, uh, se spune că pe viitor vom avea nevoie de 54 de vertebrate pentru a face toate testele necesare. De toate acestea, pe lângă lipsa de progrese făcute la instituțiile de cercetare, vreau să vă spun un lucru care mă îngrijorează. Cine va fi răspunzător în fața acestor întreprinderi care nu vor acționa la timp? Cine va fi răspunzător când întreprinderile vor trebui să-și închidă porțile? Suntem într-un sector uh, politic, iar Comisia nu își asumă răspunderea. Și asta mă îngrijorează pe mine. Va trebui să le spunem acestor domni să meargă la tribunale, să se adreseze tribunalele. Și Astfel vom putea apăra cetățenii în fața unei legislații prost redactate. Deci mă întreb, se prevede răspunderea, posibilitatea de a face reclamații dacă multe întreprinderi nu se vor putea discuta, descurca? Împotriva cui pot, de exemplu, să introduc o acțiune în justiție? În al doilea rând, ce credeți despre moratoriul cerut. Doamna Clas, s-a de la parole. Doamna Clas. Doamna Clas a cerut cuvântul. Ehm, da, mulțumesc pentru, mulțumesc pentru prezentare. Ehm, vreau să mă refer și eu la problema evocată de doamna Gutierrez și ne-am mai confruntat cu această problemă. Aș vrea să vă spun, pentru că am înregistrat plângeri din partea propriilor noștri alegători <clears throat> firmele, uh, companiile au dificultăți cu înregistrările și uh, se plâng, ni se plâng, au, au probleme legate de birocrație, legate de costurile înregistrărilor. Toate acestea sunt subiecte despre care noi am mai discutat. Ne-am mai confruntat cu aceste dificultăți și cred că vom continua, vor continua să apară aceste dificultăți și noi să, vom continua să vă punem întrebări. A spus că în lunile următoare vă veți confrunta cu un volum de muncă foarte mult, dar eh, n-ați spus uh, direct că aveți nevoie de sume suplimentare, însă domnul președinte al nostru a spus că raportarea pentru buget este aici de față, doamna Haug, și atunci aș întreba ceva în sensul ăsta. Aș, am putea să estimăm că redevențele prevăzute vor fi suficiente pentru a răspunde exigențelor noastre, pentru că asta ar fi o informație interesată pentru noi. Sunt prevăzute asemenea redevențe pentru ca să uh, putem uh, solicita mijloace bugetare suplimentare? Și o altă întrebare a mea s-a referit la cooperarea cu, statelor, cu statele membre. Um, dumneavoastră activați în comisii, care, comisii compuse în mod paritar. După un an de zile, care ați fi, ne-ați putea da o părere? Cum funcționează acestea? Sunt uh, eficiente sau funcționarea lor sunt complicate? Oare nu îngreunează lucrurile? Și ne-ați mai spus că aveți o nouă sarcina care vă stă în față. Biozidverordnung geht, war die ECHA ein... Substanțele biocide. Aici aveți o răspundere pe care trebuie să vă asumați. V-aș întreba dacă ați fost implicați în elaborarea directivei Comisiei în acest domeniu. Știu că e o problemă serioasă. Am dorit să vă cunoaștem părerea în ce privește această directivă a substanțelor biocide și ar fi bine să ne împărtășiți experiența dumneavoastră în acest domeniu. Mulțumesc și acum, domnule președinte, dacă doriți să răspundeți acestei noi serii de întrebări. Thank you. Promote innovation in terms of Noi promovăm inovarea în uh, cazul substanțelor care ne preocupă, cred că deja există indicații că companiile reacționează Deci devine din ce în ce mai clar pe piață prin fișele de informare de securitate care dintre aceste substanțe sunt utilizate. De asemenea, suntem informați că în multe cazuri companiile sunt de multe ori chiar și înaintea autorizării, autorizării companiile se gândesc cum să înlocuiască asemenea substanțe. Cel puțin aceasta este o evoluție pozitivă. Aceste instrumente au un efect concret de asemenea, primim noi foarte multe cereri de înregistrare pentru noi substanțe. Deci în acest an financiar dificil, companiile uh, continuă să uh, trimită solicitări de înregistrare a unor substanțe pe care vor să le pună pe piață. Și RICI s-ar putea să spunem că Uh, susține această inovare. Societatea civilă este și ea implicată în multe feluri. Există multe uh, ocazii în care există consultări publice. Deja am menționat cazul testării pe animale, dar de asemenea atunci când punem substanțe pe lista de candidați, de asemenea în legătură cu viitoarea listă a substanțelor restri, restri, restrânse. Există multe ocazii cu care publicul poate să își exprime opinia. De asemenea, putem ține cont de organizațiile care reprezintă publicul De asemenea, publicăm informațiile pe care le colectăm prin uh, datele de înregistrare. Vom începe în acest an, însă bineînțeles că majoritatea informațiilor vor fi colectate în următorii ani. Consumatorii și alte organizații vor putea să utilizeze acest tip de informații. O altă întrebare este dacă vom avea suficiente taxe. În acest punct, nu ni se pare că taxele nu ar fi la un nivel adecvat. Există taxe mai scăzute decât am estimat la început, pentru că avem mai puține înregistrări din partea celor care se înregistrează rapid. Să ne așteptăm ca majoritatea uh, fondurilor să intre la sfârșitul anului viitor, mai apropie, la o dată mai apropiată de termenul limită. De aceea este foarte important ca companiile să aibă o un termen limit cheie, care nu se modifică la fiecare mică problemă care apare. Și este extrem de important ca companiile să știe de dinainte, să se poată pregăti și să se pregătească pentru a putea să respecte legea. Cred că am creat o fereastră de oportunitate în acest an și am încercat să-i convingem pe toți din Europa să se alăture acestui proces și să încheie dosarele. Este important să nu pierdem acest impuls uh, re uh, stabilind termenele limită. Noi credem că este nevoie de un termen limită și uh, lucrăm în acest sens. în ceea ce privește biocidele, AEPC a acceptat să lucreze asupra cu biocidele în viitor. Însă în acest moment avem subvenții doar pentru fiecare și nu am primit niciun fel de resursă să lucrăm pe o altă temă decât pe RICI. pentru a lucra mai consistent pe pregătirea biocidelor. Am apreciat foarte mult ocazia de a putea începe deja de vreme procesul de integrare a biocidelor în uh, substanțele chimice industriale. With the member states, I would say that this is extremely Cooperarea cu statele membre a fost foarte valoroasă până acum. Experiențele au fost uh, foarte bune pentru că trebuie să lucrăm împreună cu statele membre. De exemplu, atunci când acordăm susținere IMM-urilor. Acesta este unul dintre motivele pentru care avem o relație cu statele membre, însă statele membre au lucrat deja asupra RICI, deci autoritățile competente au făcut deja o parte din muncă și majoritatea evaluării substanțelor este încă în viitor. Trebuie să se pregătească în avans pentru aceasta și noi avem nevoie de formare pentru uh, constituirea capacităților în RICI, pentru a nu se pierde resursele din legislația anterioară. Uh, este nevoie de asemenea și de multe resurse pentru punerea în aplicare Bineînțeles că lucrăm cu statele membre pentru a ne asigura că sunt bine pregătite și această punere în aplicare poate să fie făcută doar cu o legătură cu statele membre și autoritățile de resort. Până acum însă experiențele noastre au fost foarte pozitive. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim și noi, domnule director. Acum dau cuvântul Domnul Chris Davis. Uh, mă mulțumesc, doamnă președinte. Uh, probabil că vă interesa să aflați faptul că președintele Republicii Cehe tocmai a semnat tratatul de la Lisabona. Chris, Posset, cette bonne nouvelle. Vă mulțumim pentru această veste neașteptată, dar o veste foarte bună oricum. Doamna Françoise Grostet. Merci. Alors, je, je crois... Euh... Mulțumesc. Domnule director, voi uh, reveni la o serie de chestiuni amintite deja. Cred că e important să insistăm asupra greutăților. Când am lucrat la RICI, am vrut, în primul rând, să evităm o bombă cu ceas. Marile întreprinderi chimice, marile societăți ne explică cu ce greutăți se confruntă? Aceste întreprinderi nu pun sub semnul întrebării obiectivele și finalitatea RICI, însă ne vorbesc despre greutățile pe care le au și ne vorbesc despre nevoile pe care le au de a angaja personal înalt calificat care să se ocupe doar de aceste dosare de înregistrare RICI. Și acum când trecem printr-o perioadă de criză economică, ne punem următoarea întrebare. Și anume, finanța, finanțarea pe care, finanțele pe care aceste companii trebuie să le destine programului RICI, nu ar fi acești bani utili în altă parte? Același lucru este valabil și pentru IMM-uri. Am avut prilejul să discut cu mari întreprinderi care mi-au spus că fac totul pentru a ajuta micile întreprinderi, însă mi-au spus că acestea în niciun caz nu vor reuși să respecte legislația RICI în termenele stabilite dumneavoastră, dând dovadă de bunăvoință și bună credință, ne ați spus că ați înființat uh, un sistem de asistență directă din partea agenției dumneavoastră. Am înțeles bine. Fiecare stat membru își are și un sistem național de asistență. Însă, când uh, luăm legătura cu acest help desk național, dăm de niște operatori care nu răspund decât prin trimiteri juridice. Uitați-vă, consultați articolul X, alineatul uh, Y, aceștia nu furnizează asistență de tip operațional. Asta înseamnă că întreprinderile și MM-urile noastre nu beneficiază de ajutor. Iar eu mă tem că toate instrumentele pe care încercăm să le punem noi uh, în practică sunt prea tehnocratice, nu sunt suficient de concrete pentru a putea face față uh, cererilor care vin din partea întreprinderilor. Asta mă îngrijorează, deoarece mi se pare că sistemul este prea complicat pe fundalul unei crize economice. Iar acum IMM-urile trebuie să își găsească noi piețe. E vorba de supraviețuirea multora dintre ele. Și noi ce facem? Noi le greunăm și mai mult funcționarea prin punerea în aplicare a RICI. Eu înțeleg că termenele trebuie respectate, e chestiune de principiu, asta e clar, însă cred că va trebui să fim destul de flexibili, să ne dăm seama care este contextul actual și să nu ne sufocăm propriile întreprinderi, doar atunci când nu vom avea întreprinderi, nu vom avea nevoie de niciun fel de înregistrare. Merci, euh, Madame. Euh, Vă mulțumesc, doamna Iuta Haug. Ja, vielen Dank. Ähm, ich wollte mich überhaupt nicht einklinken in diese ganze Diskussion. Ähm, Mulțumesc. Nu mai am nimic de adăugat, însă după ce i-am ascultat pe colegi, mă întreb unde erau ei când noi am stabilit uh, legislația RICI în mandatul anterior. Indiferent de ce credeți, nici este acum legislație și vă reamintesc că grupurile cele mai mari din mandatul anterior erau aceleași. PPP-ul a votat în favoarea legislației RICI și acest grup s-a implicat în acest uh, pachet legislativ. În al doilea rând, Parlamentul este colegiuitor și co înseamnă că cealaltă parte legiuitoare este Consiliul. Și Consiliul a votat în favoarea legislației RICI. Și la Consiliu, majoritatea guvernelor erau de dreapta sau uh, din alianțe cu PP-ul. Aceasta era situația. Domnul Danset, în calitate de director al agenției ECA, care se ocupă de legislație, ne spune că legislația s-a făcut așa cum am dorit noi. Și cred că nu are rost să mai spunem nimic în plus. Eu i-aș ruga pe colegi să vadă ce face Consiliul în legătură cu această agenție. Împreună am zămislit acest lucru. Am reușit ca în prima lectură să obținem uh, banii pe care îi dorea Comisia pentru această agenție, pe lângă acele venituri alocate. Deci am obținut o linie bugetară pentru asta. Și toată lumea în plenară și-a dat acordul. Au spus cu toții că e minunat, însă știm că și în următoarea dezbatere bugetară va fi vorba despre același lucru. Și de aceea îi rog pe colegi să nu uite acest lucru. Domnul Florenț ar fi putut să intervină, să vorbească cu reprezentanții ai Consiliului și să le arate cât de important era ca această agenție să fie finanțată printr-un buget adecvat. Iar cei de la Comisie trebuie să înțeleagă acest lucru. Deci nu are rost să punem o povară suplimentară pe umerii acestei agenții. Înțeleg de asemenea ce a spus doamna Clas agenția are o serie de responsabilități pe care, tre- pe care trebuie să le respecte, însă noi am creat această agenție în cadrul unei structuri. Și aceasta ar trebui să fie punctul de plecare. Nu avem cum să ne gândim la responsabilități uh, suplimentare pentru agenție odată ce ai definit răspunderile acestea. Și de aceea îi rog pe toți colegii care cred în viitorul acestei agenții să facă presiune asupra Consiliului și asupra statelor membre mai ales. Aceste state membre sunt obligate să se asigure că noi și companiile europene vom putea funcționa în cadrul sistemului RICI. Îmi pare rău că mă implic emoțional atât de mult, însă de multe ori nu reușesc să înțeleg uh, motivația colegilor. Eu vin dintr-un domeniu, dintr-o zonă în care industria chimică este foarte importantă. Am vorbit cu o serie de consilii de administrație de la multe companii și am auzit uh, foarte puține critici. Mulțumesc. Domnule Danțet, înainte de a vă da cuvântul, aș vrea să vă pun și eu o întrebare, cu permisiunea dumneavoastră. Sunt destul de acord cu ceea ce a spus doamna Haug întreprinderile au greutăți și trebuie să înțelegem acest lucru, însă trebuie să reamintim faptul că acest text uh, legislativ este important pentru cetățeni, pentru sănătatea publică. Acest uh, proiect poate duce la foarte multe progrese în ceea ce privește produsele de substituție. Aș vrea să știu de ce aveți nevoie pentru a face față obligațiilor existente și pentru a vă îndeplini obligația. Deci noi nu punem sub semnul întrebării această obligație, vă întrebăm cum credeți că veți reuși să vă faceți treaba. Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte s-au avansat diferite idei în legătură cu modul în care trebuie ajutate companiile. Avem și reprezentanți ai industriei care ne ascultă. Și trebuie să vă spun că agenția noastră colaborează strâns cu industria, cu reprezentanții industriei. Odată la două săptămâni discutăm cu reprezentanții industriei pe marginea progreselor înregistrate. Cred că nicio altă agenție nu face așa ceva. Noi încercăm să înțelegem care sunt nevoile reprezentanților industriei. De asemenea, îi asociem la dezvoltarea de instrumente IT. Industria, de asemenea, ne trimite idei. Și noi facem tot posibilul pentru a ajuta aceste întreprinderi și pentru a ajuta asociația acestora. Aici mă refer, bineînțeles, și la contactele cu organizațiile de IMM-uri pe care le invităm tot timpul la reuniunile noastre, deoarece vrem să știm care este părerea lor. momentul de față nu știu în ce domeniu am putea noi să facem mai multe. E clar, trecem printr-o situație economică dificilă și întreprinderilor le greu și din cauza crizei am pierdut mult timp. Iar acum încercăm să recuperăm timpul pierdut printr-o atitudine proactivă, ne, le oferim noi unelte, le oferim asistență pentru a întocmi aceste dosare, deci vom lua legătura și mai mult cu asociațiile și, așa cum spuneam, vrem să ne asigurăm că IMM-urile au un acces corect la datele pe care le pun la oaltă cons- diferitele consorții. În ceea ce privește birourile de asistență naționale, cele help desk, am spus că îi vom pregăti, vor veni luna viitoare la agenția noastră pentru a putea învăța cum să ajute întreprinderile pe teren, la locul faptei. De asemenea, am elaborat o, un instrument prin care aceste birouri pot soluționa în mod concret problemele care apar. De asemenea, aceste birouri trebuie să ne comunice nouă problemele pe care nu le pot rezolva ei, iar noi vom lua legătura, bineînțeles, cu comisia. Iar dacă problemele sunt de natură juridică legate de interpretarea RIGI, vom discuta cu comisia, iar comisia ne va ajuta să soluționăm toate aceste probleme. Cred că am răspuns la toate întrebările care mi-au fost puse. Cu excepția, poate, a întrebării privind proprietatea intelectuală. Vom proteja proprietatea intelectuală, așa cum se stipulează în legislație, va trebui să ne asigurăm toate datele vor fi sigure, vor fi protejate, iar noi nu ne dăm uh, înapoi de la niciun efort. Vrem să ne asigurăm că sistemele noastre sunt sigure și impermeabile. Asta încercăm să facem. Vă mulțumesc, domnule Danset, pentru răspunsurile dumneavoastră. Veți vedea cât de interesată va fi comisia noastră parlamentară. Vom încerca să vedem tot ce faceți dumneavoastră. Avem două persoane de legătură, domnul Guido Saconi domnul Nassauer, ei sunt uh, oamenii noștri de legătură și, bineînțeles, vrem să vedem uh, care este și munca dumneavoastră in situ. Vom uh, vedea ce faceți zi de zi, cu siguranță că vă vom vizita. Noi credem că această agenție de la Helsinki este un element de bază al politicii de mediu. Și poate că următoarea dată ar trebui să ne întâlnim la Helsinki în loc de Bruxelles. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zu dem Punkt 5 der Tagesordnung. Și acum, doamnelor și domnilor, ajungem la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Agentură. Și anume schimb de opinii cu directoarea unei alte agenții a, uh, europene și mă refer la Agenția Europeană de Mediu. Und cu sediul la Copenhaga. auf. auf. auf.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 de asemenea colegilor domniei sale, bun venit la uh, Comisia de Mediu, domnul Ludo von Hoyt, pe membru al Consiliului de Administrație. Frau Mekret, Sie sind eine der ältesten Agenturen der Europäischen Union. Și doamna Măgreit, dați-mi voie să vă spun că agenția dumneavoastră este una, uh, care, una din cele mai venerabile agenții din Uniunea Europeană, funcționează de foarte multă vreme. Sigur, nu ne veți uh, da cum informații în legătură cu sistemele satelitare, protecția mediului, uh, apă potabilă. Uite, de exemplu, avem nevoie de informații suplimentare despre sistemul satelitar. Sigur, urmează conferința de la Copenhaga și noi uh, luăm notă de abordarea dumneavoastră față de asta, luăm notă cu mare satisfacție. Sigur, infrastructura pentru o conferință de asemenea dimensiuni uh, nu este uh, foarte ușor de organizat și suntem foarte interesați să aflăm despre activitatea agenției, cu ce probleme vă confruntați și cum eventual vă putem ajuta. Vă rog, doamna, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E o mare plăcere să mă aflu astăzi aici, uh, stimați membri ai Comisiei, prieteni, pot să vă spun. Sigur, vă felicit pe toți pentru alegerea sau realegerea dumneavoastră și de aștept să lucrăm împreună și sper să îmi fac și noi prieteni, cei care se află acum aici pentru prima dată. Uh, și dați-mi voie, chiar și pentru cei dintre dumneavoastră care cunosc cu ce se ocupă agenția noastră, aș dori să repet care este misiunea noastră, pentru că față de regulamentul uh, de înființare, uh, scopul nostru de funcționare a fost astfel formulat încât a anticipat mult din activitatea noastră de astăzi. Este sprijinirea dezvoltării durabile, ajutarea la atingerea unor obiective de îmbunătățire de protecție a mediului în Europa, și informații uh, uh, fiabile atât pentru uh, celelalte agenții, companii și pentru public, pentru a ajuta, până la urmă, și economia uh, europeană. Deci punem foarte mare accent uh, atât pe colaborare cu Parlamentul, uh, este o colaborare continuă și încă uh, de la început, uh, dați-mi voie să vă spun că am aici uh, personal care mă însoțește uh, suntem întotdeauna așezați în aceeași parte a sălii, ne puteți totdeauna găsi și de-a lungul timpului sunt convinsă că uh, ve- veți, vă veți adresa uh, lor, ca aceștia să-mi raporteze mie și sigur că mă aștept să am alte discuții individuale și cu raportorii, iar acum aș dori să mă ocup uh, deoseb de două lucruri. Uh, unul, schimbarea climatic, schimbările climatice și Copenhaga și, în al doilea rând, raportul în legătură cu starea mediului care subliniez că va forma o parte importantă a pachetului pentru a revizui cel de-al, doilea, cel de-al șaselea program de acțiune pentru protecția mediului. Cred că e momentul potrivit să discutăm acest lucru. Acum 42 de zile. And I think that uh, the resolution, your resolution, C mai sunt 42 uh, de zile până, end of where we would like to see... până la Copenhaga Nevertheless, we do of course anticipate that there will be Anticipăm că mai sunt multe de făcut. Acum să vedem cum ne jucăm noi rolul în această, uh, în această largă gamă de convenții, de pregătire, de întâlniri și așa mai departe noi trebuie să furnizăm informații în legătură cu efectele schimbărilor climatice și bă, politicile de adaptare, ajustare la acestea. Noi uh, emitem două rapoarte în mod obișnuit și asta este important pentru ca uh, comunitatea europeană să poată respecta cu obligațiile care, le, care revin uh, conform uh, uh, regimului internațional de protecție a mediului. Deci avem două rapoarte anuale. Unul referitor la emisiile de gaze cu efect de seră și uh, îl înaintăm comisiei conform uh, directivelor ONU. Sigur, ce spune raportul, uh, ultimul raport? Uh, au, au fost reduse emisiile pentru al patrulea an consecutiv. Mulți au spus că asta este o anomalie din cauza recesiunii economice, dar eu îi contrazic. Este o tendință sistematică de descreștere a emisiilor. De asemenea, am putut vedea că estimările din august 2009, deci estimări date foarte recente, Uh, se situează la cam 10,7% sub uh, nivelul din 1990 pentru cele 27 de state membre. Și acum amintiți-vă că avem o abordare comună și că uh, cele 15 state mai vechi Now, I know these lots of numbers, but these are the numbers. Au acest uh, obiectiv de 10% și până acum am la 6,5%, la celelalte au 6,5% the global total. Și uh, e vorba de 10,5% din uh, totalul global, conform Convenției ONU de combatere a schimbărilor climatice. Și acum toată lumea știe că noi nu putem acționa singuri. E foarte clar, dar rapoartele noastre subliniază că Europa uh, și-a fixat niște obiective foarte ambițioase, dar a putut să le uh, uh, îndeplinească, ba chiar să le depășească în unele cazuri. Ehm, poate că vă, informațiile pe care vă, vi le voi oferi acum vor fi mai ușor de recepționat. În ultimii 17 ani, din 1990 până în 2007, am redus media anuală pe cap de locuitor de emisie de la 11,8% până la 10,2 10,2 tone de dioxid de carbon. Sigur, eh, me- media pe glob era 7 tone. Mai sunt multe de făcut, dar uh, iată că am inversat această tendință și suntem pe calea cea bună în legătură cu impactul uh, emisiilor de gaze cu efect de seră. E mai scăzut decât media de 15 tone, care este echivalentul pe cap de locuitor pentru țările industrializate. Așa că Europa are o economie potențial ecoeficientă și emisiile sunt în scădere. În ce privește producția și uh, consumul, suntem cei mai mari uh, contribuitori, 80% uh, din totalul de emisii din 2007, cam 79-80%. Transportul este cel mai, cea mai mare cauză, deci trebuie să lucrăm mai foarte intensiv cu colegii din Comisia Tran și cu cei din sectorul transporturilor. Sigur, și transportul maritim și aviația Uh, se află acum în 2007 la 6% și uh, Acum, dacă mă, mă refer la tendințele uh, și proiecțiile uh, uh, următoare, pot să spun că acum 10 uh, ani, când am început să colectăm datele, uh, a există o abordare mai negativă în sensul că uh, scopurile de la Kyoto erau doar o perspectivă îndepărtată, dar e impresionant că în ultimii 10 ani am ajuns la punctul în care 10 din 15 state membre probabil că își vor îndeplini angajamentele de la Kyoto. Asta era în 2000, iar acum în 2009, după cum veți vedea săptămâna viitoare, pe data de 12 noiembrie, când vom lansa uh, raportul nostru, apare foarte clar că uh, toate țările So we'll make sure... Afară de una, își, va înde- își vor îndeplini uh, scopurile, obiective de la Kyoto. Veți primi sigur copii ale acestui raport, deci e important să știți din timp uh, că Europa poate spune într-adevăr că și-a îndeplinit uh, angajamentele. Ca să uh, înțelegeți mai ușor, am creat o interfață pe net și acolo veți putea consulta să vedeți care sunt sursele de emisii ale gazelor, să vedeți și în culise ce se întâmplă. Am uh, făcut progrese pentru că unii dintre noastre se pot gândi că schimbările climatice uh, au, au afectat partea de lume din care provin. Noi am văzut care va fi impactul în Europa. Avem un set larg de indicatori. Veți vedea aici un raport în, în legătură cu zona Alpilor. Aici aveți date din care puteți vedea că sunt schimbări semnificative nu doar în ce privește ghețarea, dar și uh, ce privește biodiversitatea, resursele de apă și am anticipat că uh, vor exista reacții în acea uh, zonă a Alpilor uh, pentru ajustarea la aceste schimbări. Am văzut că a fost o creștere de 0,8% 0,8 grade uh, Celsius a temperaturii globale, dar în uh, regiunea Arcticii, Arctice această creștere este încă și mai accentuată. Deci, deci dacă avem această țintă de 2, de 2 grade Celsius, uh, a mai rămas încă un grad. Și acest grad este ca o fereastră în care se reflectă toată civilizația noastră. Deci am avut în ultimele în ultimii 2000 de ani am avut o perioadă stabilă. Datele pe care le avem la dispoziție îmi sugerează că noi acum însă ne aflăm într-o poziție vulnerabilă. Sigur că situația este diferită în funcție de uh, diferențele geografice ale regiunilor, Există multe programe de adaptare care vor, fi trebui diferen, vor trebui diferențiate în funcție de cum sunt afectate diferitele zone. Uh, se pare că zonele de la Mediterană au au beneficiat de 20, cu 20% mai puțină ploaie decât, uh, decât în secolul trecut. 90% din uh, catastrofele naturale din Europa sunt acum asociate direct sau indirect cu schimbările climatice și asta reprezintă cam 95% din pierderile economice cauzate de dezastrele naturale. În zona arctică putem vedea că volumul de de gheață a scăzut cam cu 40%, ceea ce este o cifră incredibilă în ultimii 20-30 de ani și putem vedea că multe ecosisteme, plante, animale, floră, faună uh, sunt amenințate. Așadar, nu putem să stăm cu mâinile în sân și sigur că s-au schimbat lucrurile și asta se reflectă în toate politicile noastre, dar asta va trebui să fie, asta va, va trebui să fie tendința uh, următoarelor uh, uh politici din Europa și a modului în care vor evalua lucrurile. Știu că veți fi reprezentați de o delegație foarte puternică, tot mai mulți membri se adaugă și sigur că uh, aștept cu nerăbdare să colaborăm la întâlnirea COP15 that we've set for 2020 again. Și să reușim să respectăm acea țintă stabilită de reducere a emisiilor de 20%. Însă noi am spus că am putea avea și o țintă mai ambițioasă de 30% dacă vom avea un acord cuprinzător. Bineînțeles, salut tot ce a spus Parlamentul în legătură cu aceste scopuri, însă să nu uităm că e vorba de cooperare internațională și schimbarea climatică va ține de reglementare la nivel mondial. Guvernele vor trebui să-și asume rolul care li se cuvine. Însă noi, ce va trebui să facem? Va trebui să vă ajutăm să înțelegeți cum pot apărea soluții, să vă spunem ce practici bune există, care este benchmarking-ul, cum putem avea o piață a energiei durabile, cum putem defini slujbele ecologice, deoarece foarte multe lucruri pot fi uh, numite ca fiind ecologice, însă realitatea este cu totul alta. Ideea este să ne transformăm economia. Această conferință a părților 15, bineînțeles, nu va fi ultimul, ultima etapă, însă agenția va fi gata să implementeze, să asiste uh, cu monitorizarea unui acord după 2011. În pachetul de energie se va spune clar că cetățenii și statele membre vor trebui să aibă toate informațiile necesare pentru a înțelege cum diferitele tehnologii pot schimba situația. Noi colaborăm cu industria, avem idei în legătură cu noi parteneriate tehnologice, cum ar fi, de exemplu, măsurători inteligente, tot felul de alte mecanisme pentru a înțelege ce se întâmplă. Aș vrea să vă spun că la conferința de la Copenhaga sunteți uh, bineveniți la sediul agenției noastre, puteți veni să lucrați acolo. Mulți dintre dumneavoastră ați acceptat deja această ofertă. Eu aș fi foarte bucuroasă să, să veniți, deși acum sunteți mult mai numeroși. Vă fac din nou această ofertă. Vrem ca la Copenhaga dumneavoastră să veniți la agenția noastră și să fiți cât mai informați pentru a putea fi cât mai productivi la conferință. Noi vom fi acolo la reuniuni și la discuții. Vom avea reuniuni privind adaptarea la schimbarea climatică, la starea oceanelor, vom discuta despre participarea cetățenilor pentru a reduce emisiile, vom crea un calculator global pentru ca oamenii să vadă care sunt uh, acțiunile individuale cu un efect global. Aș vrea să salut programul pentru anul 2020 Anul 2010 va fi anul biodiversității de asemenea, există și un raport privind mediul din Uniunea Europeană. Este un angajament uh, regulat, dată la 5 ani, este o evaluare integrată, care este destul de diferită anul acesta, deoarece avem mai multă integrare din partea țărilor în legătură cu situația lor. Am fost mai duri, cred, anul acesta în ceea ce privește performanța și de la bun început sper că acest lucru va coincide cu munca pregătitoare a a Comisiei privind cel de-al șaselea plan de lucru. Vom face tot posibilul pentru ca dumneavoastră să înțelegeți care este impactul acestor politici și ce anume s-a îmbunătățit. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră și sper ca domnul președinte și ca toți membrii comisiei să conlucreze cu noi. Este prima oară când vin aici Aștept cu nerăbdare să lucrez cu domnul Gebrandi. Îi urez bun venit la Copenhaga, dacă nu va veni la conferința părților. Însă cu toții sunteți bineveniți la agenția noastră. Sunt gata să vă sprijin și sunteți bineveniți oricând doriți. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă McGlade. Dumneavoastră ați spus că aveați deja mulți prieteni aici, cu siguranță că o veți face și prieteni noi, deoarece, la urma urmei, avem aceeași activitate. Dumneavoastră ați spus că aveți legături cu Agenția pentru Aviație. Piloții de la această agenție fac observații foarte interesante în întreaga lume. De asemenea, și comandanții de nave pe mări sunt responsabili de evaluarea situației. Sunt informații pe care le-am putea împărtăși, cred. Există persoane care își dau seama de impactul schimbării climatice la nivel internațional. Ați spus că 0,8 grade Celsius e temperatura În plus, în Alpi, temperatura a crescut uh, cu și mai mult, 1,6 grade. Poate că nu pare mult la prima vedere, însă dumneavoastră faceți parte și din Comisia pentru Zona Arctică și din partea acestei comisii am, privit, am primit și niște vești bune. Ni s-a spus că s-au înregistrat câteva progrese, că s-a făcut un pas în plus pentru ca Europa să vorbească pe un singur glas și reprezentații din această comisie vor fi Danemarca și Suedia, pe lângă Rusia, SUA, Canada. Uniunea Europeană până acum nu avea reprezentanți în această comisie, însă acum va fi reprezentată de aceste două țări. Domnule Gebrandi, ați fost prima persoană care a cerut cuvântul. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Am avut plăcerea să iau prânzul cu doamna McLeod și unul dintre lucrurile pe care le-am discutat este dacă Comisia Envi folosește Agenția pentru Mediu în mod suficient. Doamna McLeod ne-a spus că anumiți membri ai comisiei utilizează aceste servicii, însă că ar fi mai bine dacă comisia în totalitatea sa sau alți membri ar folosi serviciile acestei agenții mai eficient. Deci aș invita-o pe doamna McLeod să explice comisiei, în primul rând, ce poate să facă agenția pentru această comisie și pentru membrii în parte. Am și o altă întrebare. Sunt convins că singura soluție reală pentru problema crimei este tehnologia, dezvoltarea de noi tehnologii și distribuirea noi tehnologii. Aș întreba-o pe doamna Măglei dacă are idei în legătură cu accelerarea dezvoltării tehnologiei noi și accelerarea distribuirii acestei tehnologii la nivel mondial. Ultima idee, ultima idee este că mi s-a spus că Europa rămâne în urmă, în urmă cu dezvoltarea de noi tehnologii. Mă întrebam dacă este adevărat, dacă într-adevăr rămânem în urmă, dacă suntem depășiți de alte state, cum ar fi Statele Unite sau China. Ar dori un răspuns și la aceste întrebări. Vă rog. Vă mulțumesc, domnul Zeber. Multe mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, doamnei McLeod, pentru aceste idei foarte interesante. Sunt de acord cu antevorbitorul meu. Ar fi foarte ușor pentru noi, ca eurodeputați, să avem acces mai bun la experiența agenției dumneavoastră în modalități foarte practice, pentru a nu trebui să venim și să căutăm informații atunci când raport, poate raportorii sau raportorii din umbră ar putea să primească în mod automat informația din partea dumneavoastră. Bineînțeles că nu putem cu toții să fim experți în, pe toate domeniile și nu primim întotdeauna informațiile utile. Poate puteți vedea cum se pot îmbunătăți comunicările încercările cu noi și ce propuneri puteți avea în acest sens. Cred că în acest moment comunicarea nu este pe deplin satisfăcătoare. În uh, schimbarea climatică știm că există o uh, creștere media temperaturii și crește și uh, cresc și emisiile de dioxid de carbon. Nu ar fi de dorit ca agenția dumneavoastră să susțină cercetarea în acest sens, pentru că, bineînțeles, există voci în cadrul mediului academic care neagă existența unei legături între uh, activitatea umană și încălzirea climatică. Se spune deseori că temperaturile cresc și cum ne adaptăm, însă nu mi se pare că este abordarea corectă. Cred că trebuie în primul rând să punem accentul pe obiectivele noastre politice și aici avem nevoie de uh, informații foarte clare, pentru că depindem de aceste uh, date. Vă mulțumesc, doamna Estrela. Vă mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc doamnei McGlade pentru prezentarea făcută și de asemenea aș dori să îi mulțumesc pentru optimismul exprimat în legătură cu speranțele pe care le are în legătură cu implementarea protocolului de la, protocolului de la Kyoto. Împărtășesc aceste speranțe și uh, acestea sunt asemănătoare cu speranțele noastre în legătură cu Copenhaga. Spunem că atunci când spuneți că Uh, un stat membru nu se conformează cerințelor de la Kyoto, vă referiți la cele 15 state membre sau cele 27? Pentru că în ultimul raport se menționează că doar 4 state membre au îndeplinit obiectivele Kyoto în 2006 și că 3 uh, state sunt foarte departe de atingerea acestor obiective și ca atare mi se pare că în cel mai uh, rău caz, aceste state ar trebui să facă eforturi în acest sens. Însă situația s-a îmbunătățit în ultimii ani și să sperăm că se va îmbunătăți în continuare. Pentru că putem să privim spre viitor atunci cu mai mult optimism decât în trecut. Întrebarea mea viza de asemenea schimbările în situația cu sursele de energie regenerabile din Europa. Și eu am câteva informații în legătură cu schimbările care au avut loc și care au fost menționate în ultimele rapoarte. Și pentru că ați menționat transportul și importanța gazelor cu efect de seră care provin din sectorul transporturilor, mă întrebam dacă cumva în acest domeniu ați s-au înregistrat în evoluții pozitive. Pentru că în ultimul raport pe care l-am primit noi, estimarea era că pentru a atinge obiectivul de reducere de 20%, ar trebui să eliminăm toate emisiile din transport în Uniunea Europeană. Oamenii de știință par să ne spună că acest lucru nu va fi nici, că nici măcar acest lucru nu va fi suficient. Eu, mie mi se pare că va fi imposibil să se introducă asemenea reduceri drastice în emisiile din domeniul transportului. Vă mulțumesc! Domnul Rossi. Ah, sì, scusi. Io non sono così soddisfatto della relazione del direttore esecutivo. Mulțumesc în ce privește raportul, domnule director. Eh, vreau să spun că nu mă, nu mă satisface faptul că nu s-a referit de, deloc la rezultatul alegerii acesteia câteodată prea îndrăzneață, cu orice preț, în Europa, astăzi, de reducere a eh, emisiilor. Eh, se poate întreba, se poate pune întrebarea câți oameni și-au pierdut locul de muncă în acest uh, timp de criză. Nu a spus nimic. Câte uh, firme și-au închis porțile, câți oameni au ajuns în șomaj, tocmai din, din această presiune excesivă asupra firmelor, nu doar în Italia, ci în Europa în general, în această perioadă de criză. Noi suntem parlamentari și în continuu în fiecare zi primim reprezentanți din sectorul industrial, dar și al IMM-urilor și toți, și vreau să spun că toți, fără deosebire, se, se plâng că dacă continuăm în această direcție, nu vom face decât să închidem alte și alte companii uh, care se vor reloca în, în, uh, din ce în ce mai mult peste hotare și dumneavoastră ați vorbit de o reducere nu atât de mare față de 1990, e legată și de aceste firme care unele și-au închis porțile sau altele au uh, părăsit Europa și poluează alte țări, dar uh, s-au pierdut și, au pierdut și multe uh, posturi, locuri de muncă. Dar de ce nu, nu știu de ce nu ne spuneți aceste lucruri? Aceste date parțial pozitive um, ale Europei, de ce nu sunt însoțite și de datele foarte negative în legătură cu pierderile de locuri de muncă ale firmelor care nu mai sunt uh, competitive? Ați vorbit de această reducere foarte frumoasă pe hârtie, care a fost votată uh, aproape unanimitate activitate în comisie, eu și grupul meu, uh, ca parte din delegația, delegația Lega Nord, am votat împotrivă. Era vorba de 30 de miliarde de euro pe an care să nu fie alocate uh, pentru state terțe sau emergente sau uh, pe cale de dezvoltare, care ar care ar urma să ne facă concurență firmelor noastre. Acești bani ar, ar fi trebuit alocați nu acestor țări și acestor firme, ci firmelor din propriile noastre țări, ca să le salvăm de la, de la faliment nu înseamnă că dacă avem mai puține emisii în Europa, trebuie să polăm mai mult în alte părți. Uh, Partidul meu, Lega Nord, nu suntem de acord cu această direcție, dar m-aș fi așteptat la câteva uh, cuvinte de la dumneavoastră față de cei care și-au pierdut locul de muncă și nu se știe când vor mai găsi alt loc de muncă. Sigur, toți dorim protecția mediului. Eu am fost întotdeauna pentru protecția mediului, dar trebuie să avem și limite să uh, ne exprimăm să, cu, cu mâna pe inimă, să încercăm să fim sincer, și într-un acest moment în care 30% din a, lucrătorii europeni de-abia, de-abia reușesc să ajungă la capătul, a, a, cu bine la sfârșitul lunii, a trebui să punem accentul pe crearea și conservarea locurilor de muncă, cred eu. Mulțumesc și acum cred că Asta ar fi uh, un domeniu în care se pot face multe speculații și la fel uh, este și sectorul bancar și cel al piețelor. Dar cred că a venit și timpul să uh, arătăm cu degetul pe cei care sunt răspunzători pentru criza actuală. Sigur, după 2013 va trebui să ne asigurăm că actorii importanți, cum ar fi China, India, Japonia, Statele Unite, vor respecta procentajul de 30%. Deci acum văd că oamenii de știință ne spun că e nevoie de 40%. Dar totuși, sigur că e important să fim și realiști în legătură cu limitele pe care trebuie să ne le impunem. Uh, acum uh, nu vreau să vă mai uh, răpesc timpul și dau cuvântul doamnei Măglei. Thank you, Mr. President, and uh, Ms. McLeod. Mulțumesc. Doamna McLeod, mă bucur că vă revăd în Parlament. Aș dori, de asemenea, să vă mulțumesc pentru prezentarea de astăzi și pe, pentru munca pe care ați făcut-o în legătură cu Alpi. Mm, mi se pare că efectul uh, impactul, impactul asupra râurilor europene este de-a dreptul șocant. De aceea își deschide, deschid, deschide discuția în legătură cu carbonul negru, care se produs prin utilizarea motorinei și anumitor automobile. S-a discutat recent des, despre Himalaya și acolo se pare că carbonul negru produce Uh, topirea foarte rapidă a ghețarilor și amenință sub, uh, sursele de apă a 22% din umanitate. Salwin, uh, huge, uh, like the water of Asia, more or less. Este vorba de un bazin acvatic extrem de mare. Există vreun motiv din cauza căruia uh, acestui, acest carbon negru nu este inclus într-un acord de la Copenhaga, în acordul de la Copenhaga. Uh, există date în legătură cu carbonul negru și contribuția sa la uh, topirea ghețarilor din Alpi. Aș dori să știu ce propuneri veți face în acest sens. Vă mulțumesc. Poate primele răspunsuri acum. Vă mulțumesc foarte mult. Voi încerca să răspund la fiecare întrebare pe cât de precis pot, însă există câteva puncte generale pe care vreau să le menționez. Cum putem să fim mai relevanți și să intrăm în comunicare mai directă cu dumneavoastră? Cred că după cum am discutat la amiază, suntem întotdeauna la dispoziția dumneavoastră atunci când ne cereți informații. Și bineînțeles că vom putea să particip, nu vom putea să participăm la toate întâlnirile dumneavoastră, dar suntem o resursă foarte utilă. Avem cu secretariatul o modalitate de comunicare și putem să vă arătăm cum putem să vă susținem activitatea. Putem de asemenea să vă uh, indicăm unde este acumulată informația necesară. Atunci când nu vă putem furniza noi informațiile, putem să vă spunem unde le puteți găsi. Avem o uh, abordare mult mai deschisă și nu uh, trebuie să colaborăm doar cu raportorii. Haide, acum mă voi referi la tehnologie. Uh, două, câteva întrebări s-au referit la acest lucru. Am avut uh, o întâlnire interesantă săptămâna trecută cu Statele Unite. A fost un summit pentru cercetare și s-a vorbit, bineînțeles, și despre tehnologie. A fost foarte clar că diferența între Statele Unite și Europa se datorează diferențierii Uh, cheltuielilor în cercetare și dezvoltare în domeniul militar și civil. Uh, este aproape situația opusă. Nu știu dacă acest lucru este bun sau rău pentru Statele Unite, însă în final înseamnă uh, că tehnologiile sunt aplicate mult mai rapid pentru că există un efort concertat. Acest lucru trebuie avut în vedere. Avem un număr foarte mare de industrii globalizate care funcționează în Europa și am și câteva comentarii în legătură cu discursul domnului Rossi, pe care l-am apreciat. Uh, atunci când suntem în dialog cu companii, cum ar fi GE, uh, Siemens, Philips și companii din regiunea dumneavoastră, este clar că uh, trecem printr-o schimbare și în încercarea de a ne rezolva propriile probleme în Europa, care este o infrastructură obsoletă, care nu mai corespunde scopului său, uh, fie că este vorba de schimbarea climatică sau de sarcina a tuturor lucrurilor pe care încercăm să le facem, telecomunicații, energii, există sarcini foarte mari care sunt puse asupra infrastructurii noastre. Avem nevoie de o schimbare în toată Europa în legătură cu tehnologia și infrastructura. Însă bineînțeles că apare o întârziere între mobilizarea acestei tehnologii, asigurarea legalității acestei uh, inițiative și introducerea acestei tehnologii prin uh, locuri de muncă pentru mediu. Bineînțeles că nu am o soluție pentru uh, a rezolva șomajul și nu asta este rolul acesta este rolul agenției noastre însă aș spune că ceea ce pierzi, uh, ce se pierde, se pierde prin lipsa unei legislații de mediu. Există de asemenea uh, directiva NEC a uh, pragurilor naționale. Costurile care sunt evitate în sistemul de sănătate sunt de în jur de 47 de miliarde de euro vedem din ce în ce mai mult că atunci când persoanele sunt angajate cu timp de complet sau parțial, uh, trebuie să ne asigurăm că uh, mediul va fi uh, încă un mediu sănătos. sănătos. Și de aceea vă arătăm unde condițiile climatice nu rezistă în fața schimbărilor climatice am dat o schimb, am, am, am făcut o prezentare scurtă, însă există și multe comunități care creează locuri de muncă autosustenabile prin producerea de, producția de alimente și în alte sectoare și funcționează în felul în care trebuie să se adapteze economiile locale. Cred că sistemul are un potențial mult mai mare Însă acest uh, potențial trebuie să fie însoțit de o investiție în infrastructură și noi modalități de a rezolva schimbarea climatică și de la adaptare. Pentru a trece la legăturile cauzale și dacă avem uh, încă mulți oameni de știință care neagă schimbarea climatică, bineînțeles că există anumiți oameni de știință și întotdeauna sunt deschisă față de uh, dialogul științific. Însă legătura cauzală este uh, fără este stabilită fără nici cea mai mică îndoială. Industrializarea a dus la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă. Bineînțeles că sunt și unii care cred că Pământul este plat, însă esența este că vă dăm, vă putem da dovezi din, de peste tot din Europa, prin care să vă arătăm că încălzirea climatică are efecte. Colaborăm foarte îndeaproape cu foarte mulți cercetători, nu doar cu colegi din Europa. Și gazele cu efect de seră care afectează calitatea aerului, eh, carbonul negru și altele, NOx și SOx, acestea contribuie toate la uh, efectul de seră, însă efectul lor este minim uh, comparativ cu dioxidul de carbon și metan. Uh, care sunt gazele principale cu efect de seră. Cu toate acestea, atunci când se formează în cantități majore, cum ar fi carbonul negru, în anumite zone unde uh, suprafața de reflectare a razelor soarelui este foarte importantă pentru păstrarea temperaturii uh, scăzute, atunci aceste gaze au un efect Uh, negativ, cum s-a văzut și în uh, cazul calotei arctice și în Himalaya. Însă multe din ceea ce se întâmplă în Himalaya are de a, au de a face cu ceea ce se întâmplă la nivel global în legătură cu gazele cu efect de seră. Ce se întâmplă în Himalaya este are directă legătură cu ceea ce se întâmplă în bazinul Amazonului. Cercetările noastre ne arată, ne dau dovezi dovezile de care avem nevoie. Trebuie să ne concentrăm la aceste legături planetare. Și avem dovezi că uh, uscarea Amazonului duce la aceste schimbări în Himalaya și pe planul, platoul Tibet. Dacă îmi dați voie să revin la subiectul Kyoto, aveți dreptate că în, în cele 27 de state ale Uniunii ne permit să dăm rezultate bune. Însă am făcut, am pus instrumentele de Kyoto la dispoziție și avem un acord și de aceea vom uh, atinge obiectivele de la Kyoto. Vedem uh, la nivel local că apare o eficiență mult mai mare în sectorul energetic și în multe instalații în sine. Dacă Uh, privim și proiectul Clark Cam, uh, se vede acest lucru. Există și o diferență între unele industrii și altele care avansează mai încet. Însă, uh, acestea pot să depășească eficiența oricăror instalații pot să văd aceste rezultate și de la datele de la fața locului și și în general avem un pachet care merită să fie susținut, însă întotdeauna este loc și de mai bine. Cred că am menționat deja uh, și am răspuns la toate întrebările dumneavoastră, însă dacă nu v-am răspuns. A, tehnologia și spațiul. A, tehnologia și dezvoltarea. Dacă m-ați întrebat astăzi unde a, cam pe ce loc s-ar um, situa investiția europeană în tehnologiile curate. Aceasta nu este pe un loc fruntaș. Însă, ceea ce se întâmplă în Europa și nu se întâmplă niciunde altundeva și nu este determinat de legislație, este că multe din aceste companii se reunesc pentru a crea soluții de la început până la sfârșit, de la clădiri cu tehnologia inclusă, la orașe care sunt construite, până la străzi, până la transport și mi se pare că industria din Europa este cu mult înaintea celorlalte în, din punct de vedere al integrării tehnologiei și aici nu avem legislație pentru a o susține pentru că avem uh, legislație pentru a integra sectorul transportului cu dezvoltarea regională și așa mai departe. Poate aici ar trebui să colaționăm informațiile în legătură cu uh, ce îmbunătățiri ar putea fi aduse de către integrare în ceea ce privește eficiența apei și așa mai departe. Vă mulțumesc, doamna directoare. Îi dau cuvântul acum domnului Carl Schlitter. Uh, thank you for coming again and um... Mulțumesc că vreau să vă mulțumesc încă o dată că ați uh, venit aici. Poate că nu sunt la fel de optimist ca dumneavoastră în legătură cu cifrele pe care le-ați prezentat. Și n-am înțeles exact dacă v-am auzit bine. A spus că doar o țară nu-și va îndeplini obiectivele de la Kyoto nu știu dacă am înțeles bine sau nu, pentru că dacă citesc datele legate de emisie, Austria 24% până la țintă, Danemarca 15%, Finlanda 10%, Italia 13%, Luxemburg 26%, Portugalia 9%, Spania 27%, mai au până să-și îndeplinească obiectivele. Astea sunt cifrele de anul trecut. Deci, care sunt șansele ca toate aceste țări să-și îndeplinească obiectivele Kyoto la timp? Și ce măsuri ați propune noastră ca să le stimulăm? Să le ajutăm eventual, pentru că sunt obligate să respecte și reglementările interne. Deci cum pot toate aceste țări să-și uh, îndeplinească obiectivele de la Kyoto? Pentru că dacă nu vor face așa, nu vom putea avea o bază de negociere uh, uh, puternică la Copenhaga. De asemenea, cu tot reducerea totală a emisiilor în UE, dacă vedeți la 1999, pentru Germania, de exemplu, ce se întâmpla în Germania, uh, doar în Germania au fost reduse mai multe misiile decât în celelalte 15 state din UE. Pentru că, sigur, Germania are o legislație corespunzătoare, dar și uh, e vorba și de declinul industriei din uh, fosta RDG. Deci sunt mulți factori de luat, luat în considerare. Deci mă întreb care a fost influența declinului industrial în estul Europei uh, și recesiunea. Uh, deci a scăzut, de exemplu, industria cam cu mai, mai mult de 20% din 2001 până în 2009. Deci uh, care a fost influența tuturor acestor factori? Cum vom putea să ne îndeplinim obiectivele în continuare? Eu cred că va trebui să acționăm mult mai mult, pentru că porțiunea din drum care ne rămâne înainte este cea mai dificilă. Ce spune și despre, ce e de spus despre produsele importate? Avem uh, 10,5% la emisiile globale, dar dacă calculăm uh, importul minus exportul, e mai mult decât 10%, pentru că este o putere de consum mai mare în Europa. Uh, avem și problema cu țările care nu sunt, care nu au fost such a <laughs> sectoarele care nu au fost incluse la, în, în Kyoto. To deliver on our targets, we need to see all these problems in front of us. Deci sunt multe, multe probleme care ne stau în față și trebuie să le luăm pe toate în considerare. Carl Zoltan Balczó. Do- mulțumesc, domnul Balcsu acum. A heti ülésünkön közvetlenül is foglalkozunk a kopenhágai konferenciával. Mulțumesc. În această săptămână sigur, ne vom referi la summitul de la Copenhaga. Mâine ne vom întâlni cu domnul comisar Stavros Dimas. Și dacă mă uit pe ordinea de zi, pot vedea multe puncte care sunt legate chiar și indirect de Copenhaga. Eu mă voi referi la acestea chiar acum deoarece, din cele spuse de doamna uh, uh, directoare, dânsa este de acord cu mine. E adevărat, e frumos e și e foarte bine că ne-a prezentat asemenea informații importante. Emisiile uh, UE27 au fost reduse cu 20% la 100 din din 1990 și până acum. E vorba de vreo 10 tone pe cap de locuitor. Și ennek köszönhető ez, hiszen ön elmondta... Și asta nu se întâmplă doar datorită de dezindustrializării din uh, noile state membre, pentru că doamna, doamna director a spus că uh, cele 15, 15 state vechi și celelalte 9 își vor îndeplini, minus 1 își vor îndeplini obiectivele. Sinten nem lehet. Sigur, Europa poate uh, invoca tekinthető. Amikor... Că noi putem veni doar cu soluții locale, asta dacă nu ne ajută și restul lumii. Când s-a, importat, uh, când s-a discutat prima dată uh, proiectul de rezoluție a Parlamentului în legătură cu summitul de la Copenhaga, 10, 7 din 10 vorbitori s-au referit la responsabilitatea care, revine, care le revine Statelor Unite. Domnul vicepreședinte a făcut o sugestie foarte bună, la Strasbourg mă refer, Uh, spunând că există o diferență de atitudine între publicul american și administrația americană. Sigur că noi suntem aleși direct de cetățeni europeni. Și, în consecință, după cum a spus doamna directoare, ă, delegația noastră va fi una foarte puternică. Această delegație va fi însă puternică doar dacă noi obținem un bun rezultat în legătură cu reducerea ținta de 20%. Aceasta, la vremea ei, a fost una ambițioasă și eu cred că ne aflăm pe calea cea bună să o uh, uh, respectăm. Acum, pe baza realizărilor noastre, Uniunea Europeană are poziția morală de a spune la Copenhaga că am dori ca și SUA să-și reducă emisiile. O delegație puternică din partea Parlamentului European ar putea să vină cu niște pretenții uh, uh, foarte clare pentru Statele Unite nu spun că am putea să le forțăm mâna, dar să spunem că ne așteptăm din partea lor să-și reducă în mod corespunzător emisiile. Mulțumesc. Mulțumesc acum domnul Parniu. Madame Madame la Da, mulțumesc, doamna președinte, doamnă directoare. Uh, mi-a făcut foarte mare plăcere să fac cunoștință cu dumneavoastră în calitate cu nou eurodeputat. De-abia aștept să conlucrăm, uh, doamna Lepaj uh, și cu mine, suntem din circumscripția nord-vest din Franța, o mare circumscripție și poate că uh, vom avea nevoie de expertiza dumneavoastră, pentru că în Franța uh, există oameni de știință care aproape că au devenit miniștri și care se opun spuselor dumneavoastră din nefericire în cursul primei noastre intervenții, dar și de acelei de-a doua, și avem nevoie de această expertiză și de calitatea acestei expertize pe care dumneavoastră o aveți în calitate de directoare a agenției. Și dați-mi voie să evoc aici patru probleme. În primul rând, foarte pe scurt, în primul rând, cele două grade Celsius. Uh, Aici uh, am în fața mea concluziile Consiliului de Ministri de la Bruxelles uh, de acum câteva zile, de pe 29 și 30 de octombrie, 30 octombrie și de fiecare dată se revine asupra acestei voințe a Uniunii Europene în ce privește obiectivul celor două grade Celsius. Deci ținând cont de ce spuneați la începutul uh, expunerii dumneavoastră în legătură cu 0,8 uh, grade în, din ultimii ani, Uh, de, de uh, creșterea temperaturii. Deci cum putem avea propuneri mai precise pentru a spune că nu e vorba de 2 grade începând de acum, ci și diferența între 0,8 și cele 2 grade, după cum spuneați de asemenea adineauri. Deci, până la urmă, să ajungem la stabilirea unui adevăr științific. Apoi, în al doilea rând, în cadrul acestui Consiliu de Ministri, Consiliul European, s-a indicat ca materie de uh, guvernare un cadru de instituție eficient care să fie elaborat în amonte de finanțare. Asta înseamnă înființarea unui forum sau unei instanțe de înalt nivel sub egida Națiunilor Unite. Agenția pe care o conduceți dumneavoastră ar putea oare să se înscrie în optica acestei guvernări comune împreună cu dumneavoastră și astfel să avem la dispoziție întreaga expertiză pe care ne-o puteți furniza, după cum ați și demonstrat aici. În al treilea rând, Aș să mă refer la finanțarea <clears throat> publică, din surse publice. Și aici Consiliul de Ministri, Consiliul European a abordat acest subiect. Dumneavoastră, ce părere aveți? Uh, față de finanțare, finanțarea publică și este important să reamintim asta și față de pozițiile care mi se par uh, nu foarte binevenite ale colegului Rossi și uh, mă, mă bucur de răspunsul domnului Leinen la această intervenție, intervenție, dar se vede că există această necesitate ca finanțările publice să ia în, să țină cont de țările dezvoltate care să permită o echilibrare a dezvoltării. E adevărat în materie de finanțare publică, S-a spus asta la Consiliul European și e adevărat și în materie de finanțare privată. Deci, uh, aș vrea să aud ce aveți de spus și în legătură cu finanțarea publică și cea privată. Mulțumesc și acum doamna Catlin van Brent. Dankjewel, voorzitter, en ook mijn eh, <clears throat> welgemeende felicitaties aan de uiteenzetting. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea de asemenea să vă felicit, doamnă McLeod, pentru explicațiile pe care ni le-ați făcut. Ați dat dovadă de multă claritate și optimism și cred că e nevoie de optimism, mai ales acum înainte de conferința de la Copenhaga. Însă aș vrea să vă rog să-mi confirmați un lucru. Dacă am înțeles bine, cele 15 state, cu excepția unuia, îndeplinesc normele de la Kyoto și asta independent de recesiunea economică prin care trecem. Asta înseamnă că dacă economia își va reveni, așa cum se întâmplă, nu ne vom regăsi din nou într-o situație problematică. Deci aș vrea să fiu sigură că am înțeles bine. Ați putea să-mi confirmați acest lucru, deoarece cred că e deosebit de important. Un obiectiv constă în asta, în a combina progresul economic și îndeplinirea acestor obiective de mediu, mai ales în ceea ce privește dioxidul de carbon. Dumneavoastră ați menționat un sector în care provocările sunt enorme. Există două sectoare cu provocări enorme, însă eu sunt mai puțin pesimistă în ceea ce privește industria noastră, deoarece cred că în marele sector industrial există convingerea că prin intermediul tehnologiei se poate face te- tranziția. Însă în sectorul transporturilor situația e alta. Eu am fost ministru al transporturilor timp de 5 ani și m-am confruntat cu foarte multe frustrări pe care nu am reușit să le depășesc. Aveam uh, senzația că putem schimba mentalitatea în ceea ce privește transportul persoanelor, să avem mai mult transport în comun, mai puține automobile, însă în ceea ce privește transportul de mărfuri am intrat într-o spirală negativă din care se pare că nu putem ieși. Și acum o altă întrebare, poate că dumneavoastră nu cunoașteți răspunsul, însă la nivel european, cum credeți că putem inversa această tendință? În al doilea rând, acum, energiile regenerabile. Eu am impresia că există o diferență de la un stat membru la altul, cel puțin în UE 15, în ceea ce privește dezvoltarea de energii regenerabile. Această diferență are însă legătură cu politica diferită pe care o au diferitele țări țări comparabile, cum ar fi Germania, ei bine, poate că nu e exemplu cel mai bun, are o situație diferită. Rezultatele din Germania, de exemplu, sunt mult mai bune. Ce crede agenția despre acest lucru? Să ne dați eventual niște cifre, niște date care să ne arate clar de unde vine diferența dintre țări. Eu cred că astfel am avea un mijloc pentru a face presiuni asupra țărilor, printre care și țara mea, pentru a le convinge de avantajele pe care le aduc energiile regenerabile și guvernele cred că au un rol de jucat. O ultimă întrebare înainte de a vă da cuvântul. Domnul Michel Tremopulos. Mulțumesc. Voi vorbi în greacă. Astăzi la Barcelona, Consiliul European a discutat despre o declarație obligatorie din punct de vedere politic. Și vedem că există eforturi constante pentru ca această obligativitate politică a conferinței părților COP15 să existe. Am vorbit de un cadru, framework în engleză, și acum vorbim despre o declarație obligatorie din punct de vedere politic. Și aș vrea să știu ce se întâmplă și ce credeți dumneavoastră în legătură cu situația. Ce credeți despre faptul că din partea Comisiei Europene nu există niște obiective mai ambițioase? așa cum a spus IPCC-ul. Emisiile trebuie reduse cu 40% înainte de 20, 2020 și cu 80% înainte de 2050. Si. Madame McLeod. Je vais vous demander de répondre à cette première série de questions, s'il vous plaît. A fost o primă serie de întrebări. Puteți răspunde. Mulțumesc. Vreau să lămuresc ce va fi în raport săptămâna următoare, deoarece nu am o copie cu mine. Și astfel voi răspunde parțial la întrebarea lui Carl. E clar că trebuie să facem mai multe și imediat vă spun că nu se include impactul bunurilor importate și de consum ai vezi perfect dreptate, domnule Schlitter. E clar că noi facem minimum atunci când uh, e vorba să luăm în calcul efectul tuturor gazelor cu efect de seră pentru a le reduce nivelul. Deci, pe de o parte, putem fi pesimiști, însă, pe de altă parte, vom avea un impact mai mare dacă ne vom axa pe industrie în aval. Deci de aceea e important să avem niște ținte clare. E clar că, nu, e clar că putem face mai multe la nivel de familii, de consum individual, însă dacă prin uh, comportamentul uh, oamenilor schimb situația și astfel îi faci să economisească bani, acești bani îi putem reinvesti și industria ar aștepta așa ceva, deci dacă ar avea de câștigat din punct de vedere al eficienței de pe urma reducerii emisiilor, ar fi niște bani pe care i-ar reinvesti pentru a-și îmbunătăți și mai multă eficiența. Aceste, această comisie poate ar dori să discute acest lucru, la fel și comisia care se ocupă de impozite. În raportul de săptămâna viitoare se axează pe UE27. Multe dintre aceste țări nu au ținte de la Kyoto, însă în ceea ce privește grupul de țări, cele 15 țări din Uniunea Europeană despre care vorbim, din aceste 15 țări, doar o singură țară nu își va fi respectat angajamentul de la Kyoto folosim toate instrumentele. De asemenea, vorbim despre faptul că se include și ETS, însă nu se specifică acest lucru la nivel național. Acestea sunt datele pe care le avem, însă eu am încredere în faptul că aceste date se îndreaptă în direcția cea bună. Însă, asta e situația actuală și eu cred că la Copenhaga dumneavoastră ar trebui să aveți încredere. Vom putea face mai mult în ceea ce privește angajamentele luate. Să importurile și exporturile nu sunt incluse, nu ne-am ocupat de asta, e încă ceva ce trebuie făcut. Nu voi vorbi acum despre delocalizarea de carbon despre care vorbea domnul Rossi și în ciuda retoricii dumnealui, nu cred că există un astfel de exod uh, la scară largă al industriei noastre. Iar liderii mondiali vor susține că nu și-au redus emisiile doar prin delocalizarea de fabrici. Uitați-vă la aceste întreprinderi, la ce au făcut și astfel vă veți face o idee. Însă cred că multe dintre aceste întrebări ar dori să aibă o astfel de discuție cu dumneavoastră pentru a vedea dacă într-adevăr există o externalizare a carbonului din partea lor sau nu către China și India. Bineînțeles, aș vrea să vin în nord-vestul Franței și să mănânc niște stridii extraordinare, să beau niște vin bun știu că și acolo există probleme, deci cu plăcere aș accepta. Nu e cea mai bună regiune pentru vin, spune doamna Lepaj. Da, da, da, aveți dreptate. Va trebui să vin totuși în uh, sezonul potrivit. Vorbim despre această țintă de 2 grade Celsius da, e o țintă la nivel internațional și e încercarea noastră cea mai bună din partea comunității de oameni de, ști- de știință. Există însă o posibilitate de 50% de a avea o medie mondială de 2 grade. Mulți dintre dumneavoastră poate doriți să nu doriți să cumpărați o asigurare cu o posibilitate de doar 50%. Deci când vorbesc de un grad, e vorba de un grad Celsius între cei care vorbesc despre cele două grade și ceea ce am obținut deja. Zona arctică a depășit deja acest prag, iar noi încercăm să menținem această medie la nivel internațional de 2 grade Celsius, însă pentru asta va trebui să lucrăm din răsputeri și nu o vom face sigur. Și dumneavoastră ați spus asta foarte clar, că va trebui să colaborăm și mai mult cu partenerii noștri internaționali. Ceea ce privește finanțarea acum, nu agenția se ocupă de finanțare, însă, bineînțeles, vrem să vedem cum este folosită finanțarea la nivel internațional. Există modalități pentru ca această finanțare să fie folosită cât mai bine. Iar măsurile de adaptare, de exemplu, sunt un exemplu. Costul inadaptării e foarte crescut. Am vrea, de exemplu, să existe o schemă de asigurare pentru a plăti mai puțin pe viitor în ceea ce privește viețile omenești pierdute, dar și în termeni de pierdere economice. Ar trebui să avem un pachet de finanțare pe viitor, însă e o părere personală. Deci noi nu am lucrat practic pe această temă. Finanțarea sectorului public însă este foarte importantă. Este un catalizator pe care atrage investițiile private. De aceea e nevoie de noi parteneriate cu sectorul privat, care are nevoie de o stabilitate a reglementării. De asemenea, trebuie să-și dea seama, să, să-și dea seama că nu există obstacole din partea sectorului public. În ceea ce vește energiile regenerabile, avem foarte multe lucrări pe care le actualizăm în legătură cu politicile existente și cu desfășurarea de astfel de tehnologii, fie că e vorba de biomasă, de energie eoliană, marină și așa mai departe. Ideea este să menținem munca în acest domeniu și să analizăm și să vedem de ce anumite țări au adoptat mai mult această tehnologie. Nu e vorba doar de subvenții. E vorba și de faptul că opinia publică e mai pregătită să accepte o astfel de energie. Există, de exemplu, un raport privind energia eoliană pe care l-am făcut anul acesta și se spune că Uniunea Europeană are capacitatea de a oferi de 8 ori mai mult energie, deci de câtă energie are nevoie Uniunea Europeană doar prin energia eoliană. Ce ne oprește însă de multe ori opinia publică? În multe țări avem multe de făcut, însă potențialul există și cred că în întreaga Uniune Europeană trebuie să vedem care este echilibrul cel mai bun. De asemenea, să ne dăm seama dacă am avea energia regenerabilă ca țintă colectivă în întreaga UE. Dacă ai, de exemplu, o presiune scăzută în Atlantic, însă ai vânt într-o parte și trebuie să echilibrezi sursele de energie regenerabilă, ar trebui să pentru asta să ne dăm seama că curentul cu voltaj ridicat Uh, este greu de controlat, însă o astfel de dezbatere necesară, de exemplu să știi cum poți să conectezi Marea Britanie și Danemarca prin Marea Nordului. Ceva important pentru a vedea în ce direcție putem dezvolta energia regenerabilă. În SUA există 293 de regulamente pentru energia regenerabilă și totuși se descurcă să o facă, deși din punct de vedere al reglementării, există oarecare birocrație. În ceea ce vrește acum declarațiile obligatorii din punct de vedere politic um, de la Barcelona, eu nu am fost acolo, nu aș putea să fac comentarii specifice, însă, după reuniunea de astăzi, voi reveni și vă voi informa în legătură cu acest lucru. Vă mulțumesc, doamnă directoare. Pasut. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc și doamnei McLeod pentru tot ce a făcut. În uh, slujba mea anterioară foloseam foarte mult rapoartele dumneavoastră, care sunt foarte utile. De aceea eu cred că e interesant să vedem care este planul dumneavoastră de acțiune pentru 2010, să vedem cum putem îmbunătăți legătura între ceea ce faceți dumneavoastră la Copenhaga și cerințele noastre pentru legislație. Se vorbește mult despre ținte și despre implementarea politicilor de energie, însă problema e, cea mai mare e implementarea și implementarea după 2020. Problema este că în iunie anul viitor cele 27 de țări își vor redacta planurile de implementare și vor încerca să vadă cum pot ajunge la cele obiective în anul 2020. Însă știm că asta nu e decât o primă etapă pentru ecologizarea economiilor noastre. De aceea cred că ar fi bine să avem o analiză aprofundată, să vedem ce obstacole politice există, de ce investiții e nevoie pentru a avea niște ținte de energie regenerabilă pe termen lung, de exemplu 100% de energie să fie regenerabilă. De ce investiții va fi nevoie acum pentru a preîntâmpina o abordare axată doar pe anul 2020, deoarece există pericolul să ne axăm doar pe 2020 și să nu privim uh, către viitor. O altă întrebare legată de un lucru important, biocombustibilii, biomasa eventual. Se vorbește mult despre schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, însă și în afara Uniunii Europene. Eu uh, apreciez ce s-a făcut în legătură cu biocombustibilii până acum, însă cred că ar trebui să vedem cum afectează această realocare a terenului uh, situația în afara Uniunii Europene, ce face de asemenea Uniunea Europeană pentru a lansa o dezbatere pe marginea acestei teme a realocării, reutilizării terenului. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Schilakakis. Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă McGlade, pentru prezentarea dumneavoastră. Am două întrebări specifice. Prima se referă la următorul fapt. Știm că indiferent de ce facem pentru a ne adapta, avem totuși o perioadă de 20-30 de ani în care suntem blocați. Am văzut acest uh, raport excelent privind uh, schimbarea climatică și adaptarea la aceasta în zona alpină. Mă întreb dacă în 2010 ați putea face un raport privind adaptarea regională în Europa de Sud și ceva în legătură cu incendiile de păduri. Știți că am adoptat o rezoluție cu 640 de voturi aici la Parlamentul European. Suntem îngrijorați de ce se întâmplă în această zonă. E un fenomen care deja a început să aibă loc și se estimează că acest fenomen se va înrăutăți și în anii următori și va dura până la 40 de ani. Deci e prima întrebare. Cea de-a doua întrebare acum. Se referă la o imagine mai de ansamblu. Dumneavoastră ați vorbit despre sectorul transport, transporturilor. Din câte înțeleg eu, în acest sector avem o mare problemă. Însă există de asemenea și politici foarte diferite pentru diferitele sectoare. Chiar și la Consiliu. Consiliul uh, adoptă acel obiectiv de minus 20% pentru sectorul maritim și minus 10% pentru transportul aerian. În ceea ce privește transportul feroviar, acesta este deja în mod indirect inclus într-o politică foarte strictă, deoarece e vorba de electricitate, iar transportul rutier e lăsat de izbeliște, e undeva în aer. Și de aceea există două întrebări aici. Aveți date în legătură cu poluarea produsă de aceste diferite sectoare? Transportul maritim poluează cel mai mult sau poate cel aerian sau cel rutier? De asemenea, concurența între aceste sectoare este importantă, deci există. Și dacă avem politici diferite privind modul de tratare a acestor sectoare, putem avea efecte nedorite atât uh, din punct de vedere al poluării cât și al efectelor economice. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Shilders. And your report. Vă mulțumesc, doamna McGlade. V-am găsit raportul foarte util și vă mulțumesc că ne susțineți în activitatea noastră. Și eu sunt o deputată din Irlanda și sunt foarte ușurată că a fost semnat tratatul de la Lisabona astăzi și că vom putea acționa în domeniul schimbării climatice. S-a pus deja întrebări în legătură cu biocarburanți. Însă aștept și nu vreau să mai pun și eu o întrebare în acest sens, aștept uh, răspunsul dumneavoastră. Vă mulțumesc, uh, doamna Rivazi. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să vă întreb dacă aveți date în legătură cu compararea strategiilor diverselor state pentru a diminua emisiile cu efect de seră. Pentru că, să luăm de exemplu taxa pe carbon. Introduce un taxe pe dioxidul de carbon care există în Germania, care va fi introdusă în Franța și a fost introdusă și în alte state, dacă aceasta este utilă. Ce credeți? Dacă această pună pe, punere pe piață a taxei de carbon se face fără să se țină cont de energie, pentru că taxa pentru carbon utilizează doar energia fosilă și nu alte energii, cum ar fi și nu se referă la energie, la energia nucleară Uh, care energii vor duce la creșterea gazelor cu efect de seră. Uh, de asemenea, se vorbește deseori de uh, transportul greu care contribuie la gazele, la emisiile cu efect de seră. Ce părere aveți de o taxă pe carbon la frontieră? Pentru că dacă comparăm transportul aerian, maritim, rutier, există o anomalie în acest sistem și anume că uh, anumite produse, să luăm de exemplu stejarul din Franța, este transportat, transportat în China, uh, este transformat în parchet și acest parchet revine în Franța. Mi se pare o aberație. Nu cumva am putea introduce o taxă pentru carbon la frontiere pentru a avea un efect de reducere a gazelor cu efect de seră, în special în legătură cu uh, aceste transporturi. De asemenea, în legătură cu tehnologia, ne se spune că tehnologia va rezolva problemele cu gazele cu efect de seră. Ce părere aveți de stocarea dioxidului de carbon în subteran? Unde ne aflăm din punct de vedere al cercetării și când credeți că vor trebui să fie reduse efectele cu efect de seră și credeți că se poate atinge acest efect prin stocare subterană. Vă mulțumesc. Ultima intervenție doamna Lepaj. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă directoare, un punct pentru a începe în legătură cu accesul la informațiile agenției. Cred că pentru noi este un element fundamental am avut ocazia să lucrez pe documentele dumneavoastră și mă interesează cum am putea introduce un sistem care să permită fiecărui parlamentar să se aboneze cumva la aceste informații, cum ni se poate facilita accesul. Mi se pare, mi se pare un detaliu care poate părea secundar, însă care nu uh, trebuie neglijat. De asemenea, în legătură cu adaptarea la schimbarea climatică. Cred că una dintre cele mai bune modalități prin care putem să introducem demersuri pentru a schimba modul de consum și modul de viață este să conștientizăm tot ceea ce se va schimba pentru noi. Și astfel să lucrăm pe în, în aplicare a unui plan de schimbare pentru adaptarea climatică mi se pare acțiunea cea mai pedagogică pe care o putem face în legătură cu toți actorii, fie că este vorba de întreprinderi sau, sau societatea civilă, pentru că este o modalitate foarte bună de conștientizare a ceea ce se va întâmpla o strategie de adaptare care include interese personale pentru aceste transformări prin care trecem. Și acest lucru se va întâmpla și în Albi. Ok. Last round of questions and your answers. Mulțumesc. Ultimele dumneavoastră răspunsuri. Este foarte distractiv să răspund la toate aceste întrebări. Vom începe cu biocarburanții și cu energiile regenerabile. Mi se aud din partea industriei că biocarburanții uh, de generația a doua vor ieși anul viitor. Noi am analizat uh, aceste, acești biocarburanți de primă generație, de a doua generație și de a treia, de potențial a treia generație și există o îmbunătățire clară și mă bucur acest lucru. În al doilea rând, probabil cunoașteți dezbaterea care a apărut, după stabilirea obiectivului, care unii au spus că nu este realist. Nu cred că am reușit să oprim uh, ajungerea acestor biocarburanți la noi. Însă, mai există încă o posibilitate foarte mare de utilizare a biocarburanților <clears throat> pentru a îi introduce în economia carburanților. Însă acest lucru nu trebuie să fie confundat cu utilizarea materialelor biologice pentru a face altceva. Întotdeauna trebuie să uh, folosim uh, tehnologie care este apropiată de sursă. Dacă se va folosi biomasa, aceasta trebuie să fie prelucrată de către o fabrică din apropiere. 30 sau 40% din pădurile uh, mondiale au fost pierdute în ultimul secol și prin păduri se pierde cap capacitatea de capturare a carbonului și a solului. În ultimii 20 de ani am pierdut aproape 15% din capacitatea mondială de absorbție a carbonului de către sol. Atunci vedeți că problema nu ține doar de copaci, ci de capacitatea de funcționare a ecosistemului. Și nu uh, ne-am referit la acest lucru anul trecut când am discutat despre biocarburanți. Contribuția agenției noastre este că în Europa, sper că până la sfârșitul acestui an, vom avea o revoluție tăcută în lumea statisticilor, pentru că uh, șeful Eurostat a spus că contabilitatea de mediu va, va începe să însoțească contabilitatea economică. Noi vom începe să vedem mediul uh, în același fel în care vedem ocuparea forței de muncă. Trebuie să vorbim cu cetățenii în legătură cu aceste lucruri. Dacă susținem Eurostat și Europa în statele membre și dacă introducem această contabilitate de mediu, de asemenea, apa și ciclul de utilizare a pământului, Trebuie să înțelegem și unde se află apa, în pânzele freatice și în rezervoare. Nu vorbește multă lume despre acest lucru, însă se poate că se va transforma în dialogul la nivel global, pentru că la Copenhaga, împreună cu colegii din Brazilia și de peste tot din lume, vom putea să discu- discutăm despre globalizarea acestei metodologii, pentru că atunci când vorbim despre scurgerile de carbon, despre despăduriri, să introducem monitorizare și verificare într-un cadru verificat și recunoscut la nivel universal. Vom avea astfel un conținut al discuției pentru a fi răspunzători în legătură cu resursele pe care le folosim pentru a ne susține economia noastră și vom putea vorbi și despre ceea ce s-a pierdut în uh, pădurea amazoniană. O metodologie de contabilitate în domeniul mediului va fi esențială și vom uh, introduce și date în legătură cu apa care vor șoca pe multă lume. Vom aduce de asemenea o conectare la programul mondial monetar și de securitate, uh, care va fi legat de contabilitatea resurselor naturale. Și prin Galileo vom avea date mult mai precise în legătură cu transportul. Pentru că transportul nu poate fi monitorizat în mod corespunzător și uh, nu s-a discutat foarte mult uh, despre problema cabotajului. Aceste camioane care transportă aer dintr-o parte în alta. Există camioane care duc un produs dintr-o parte a Europei în alta și nu și se întorc goale. Aici trebuie să facem mai mult. Galileo, împreună cu programul GMS, pot să uh, ducă la o politică de transport mai logică. Da, aveți dreptate, transportul, transportul maritim contribuie la emisiile uh, de dioxid de carbon uh, și în special transportul de mărfuri contribuie la emisiile cu efect de seră. Însă putem introduce uh, limitări la nivelul camioanelor în sine și deja se văd aceste efecte. Avem deja o directivă în legătură cu captarea și stocarea carbonului. Ehm, proiectele sunt selectate, tehnologia este în momentul de față evaluată din punct de vedere al impactului. În legătură cu introducerea unei taxe la granițe, cred că la început ar trebui să monitorizăm unde se află majoritatea transportului. Și dacă revin la ideea doamnei Repaș, poate ne putem gândi la ceva care să răspundă la necesitățile dumneavoastră. Noi încercăm să traducem foarte multe dintre documentele noastre. Dacă am avea un buget mai mare, am traduce mai mult. Însă, ne bazăm foarte mult și pe ajutor extern pentru a traduce rapoartele noastre și pentru a introduce uh, Uh, informații actualizate pentru a nu avea doar rapoarte, ci și informații la zi. Vă vom mai uh, furniza mai multe informații pe PDA-uri sau pe telefoane și în următoarele săptămâni vom lansa Eye on Earth, un program care va apărea pe uh, site-ul nostru și care va conține informații în legătură cu calitatea aerului, în legătură cu calitatea apei și ca eurodeputați și ca cetățeni veți avea posibilitatea să ne comunicați și nouă informații. Folosim foarte multe tehnologii pentru a asigura calitatea și pentru a putea să ne trimiteți și dumneavoastră informații. Eu cred că lumea se va schimba în următorul an și voi, noi vom încerca să vă ghidăm. Însă aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru întrebările puse. În legătură cu incendiile, le-am introdus, am introdus în programul de lucru o activitate pentru protecția civilă, pentru gestionarea dezastrelor. Vedem uh, incendiile forestiere și lipsa apei Uh, ca un potențial de dezastru. Însă nu există niciun fel de locuitor pentru serviciile de urgență disponibile la fața locului în momentul respectiv. Acest lucru face parte din programul GMS. Uh, de aceea, acest sistem de sateliți trebuie să devină operațional. Trebuie să determinăm centrul de cercetare și statele membre să uh, introducă mai multe eforturi în adaptarea unor asemenea uh, adaptarea la asemenea dezastre și cred că în următorul an vom continua să intensificăm ceea ce vedem că este necesar publicului în legătură cu schimbarea felului în care trăim în Europa. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamna McGlade. A fost uh, o rundă de discuții foarte informativă. Cu toții suntem convinși că aveți o activitate foarte bună și ne vom revedea uh, la conferința pentru climă de la Copenhaga. Înainte de a părăsi sala, mai, mai există o întrebare suplimentară. O problemă suplimentară. o serie de membri mi-au cerut amânarea raportului, amânarea votului în legătură cu uh, scurgerile de carbon. Unii au fost în Statele Unite săptămâna trecută și nu au putut uh, să citească documentul respectiv. Ați așteaptă un răspuns de la domnul Dimas. Nu, mi se, nu știu care uh, este răspunsul corect. Eh, poate îl putem amâna pentru, pentru joi, la ora 1, sau eh, poate pe mâine, dar să îl amânăm pentru o oră mai târzie. Am eh, eliminat punctul 6 în legătură cu substanțele cosmetice, așa încât vom începe cu scurgerea de carbon și după care vom vota. Deci vom discuta acest lucru după dezbaterea cu domnul comisar. Vom trimite și un e-mail uh, către toată lumea pentru a ști toții, cu toții că votul va avea loc la 12 și 20. bine.